Haideți să luăm loc ca să putem începe. Item number one, adoption. Punctul numărul 1, adoptarea ordinii de zi. Some, uh, some changes. S-au făcut niște modificări la ordinea de zi propusă. Punctul 26 va fi discutat după punctul numărul 8. Punctul 31 va fi discutat după punctul numărul 12. Iar punctul numărul 10 va fi amânat. Dacă cineva are ceva de obiectat, văd că nimeni... Has been adopted. Uh, item... Se consideră modificările ca fiind adoptate. Apoi, punctul 2, modi- uh, mă scuzați, comunicările președintelui. V-aș invita la un cocktail în uh, Parlamentul European la 18.30 în această seară la braserie, la clădirea Ian, etajul 1, eveniment organizat uh, cu Institutul European pentru Experți și Expertiză Uh, care întâlnește experți juridici din întreaga Europa. Cocktailul va fi ocazia pentru a prezenta un nou manual privitor la mm, cunoștințele juridice în Europa. Și sper că vom participa împreună cu președintele acestei instituții. That's for the announcements. Cam atât uh, cu comunicările. Punctul 3, adoptarea proceselor verbale. Dacă nu primesc nicio obiecție până la uh, sfârșitul acestei reuniuni, în ce privește procesul verbal din 5 septembrie 2016, se, consideră, se va considera ca fiind adoptat. Punctul numărul 4, o prezentare realizată de Societatea Europeană pentru Istoria Juridică Comparativă. Și urez uh, bun venit următorilor experți. Dr. Michal Galedek de la Universitatea Gdańsk din Polonia. Dr. Matthew Dyson de la Universitatea din Oxford. Profesor Dirk Halbaut, Universitatea din Kent sau Kent, mă rog, din Belgia. Și doamna doctor Ana Klimashevska, din nou de la Universitatea din Gdansk. Cu permisiunea dumneavoastră, acum de fapt nu știu în ce ordine intenționat să luați cuvântul, însă avem la dispoziție puțin mai puțin de o jumătate de oră uh, și vă mulțumesc pentru înțelegere. Comparative legal history can help us to understand and develop law to better suit the society we are. And the... Istoria, istoria juridică comparativă ne permite să înțelegem mai bine societatea și Societatea Europeană pentru Istoria Juridică Comparativă e onorată de șansa de a lua cuvântul în fața dumneavoastră. Mă numesc Matthew Dyson, sunt profesor asociat la Universitatea din Oxford și vicepreședinte al acestei societăți. Colegii mei sunt Ana Klimașevska, profesor asociat la Universitatea din Gdańsk și unul din cei doi organizatori ai conferinței bianuale a societății și Derek Herbaut, profesor de uh, istorie juridică de la Universitatea de Ghent, vicepreședinte fondator al societății. And indeed given enough 9 a.m. lectures am uh, asistat și am dat uh, multe lecturi, știu că nu sunt uh, uh foarte interesante, deși istoria juridică comparativă e un subiect fascinant. Deci vom încerca să fim succinți și să facem o prezentare un rezumat a muncii societății noastre și ideile pe care le generează și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Istoria juridică comparativă poate fi atât de generală uh, pe cât uh, timpul și uh, resursele ne permit. Sunt cam 150 de conferințe la cea 26-a conferință și vă putem da, da exemple ale muncii noastre care pot consona cu ceea ce face dumneavoastră. Pe de, pe de o parte, ne operăm la nivel micro, în chestiuni strict juridice, cum ar fi evenimente specifice, decizii, reguli, izvoare de drept, actori juridici care pot fi relevante pentru studii uh, ale comisiei noastre. Două exemple succinte. În primul rând, modul în care dreptul din Spania și-a schimbat uh, uh regulile și a hotărât uh, să uh, ofere mai multe căi de atac, asta inspirându-se din dreptul german. Și un, unul din membrii uh, noștri de la Universitatea din Girona a fost activ în aceste evenimente cu o interacțiune între mediul universitar și juridic pentru un transplant, dacă pot să spun așa, juridic de succes. Un de exemplu, rolul posesiunii Uh, în, la, la Curtea de Apel de Amsterdam. But it was a 12th century collection. Vorba de o colecție din secolul 12 de drept cutumiar lombard, care a fost apoi uh, integrat în uh, dreptul european în secolul al 15 lea Posesiunea e un concept de bază în întreaga Europa. Rădăcinile sale pot să ne ajute să rezolvăm modul diferit de a înțelege acest termen astăzi. Deci posesiunea a fost dezbătută, înțelesul ei a fost dezbătut uh, timp de mii de ani și putem învăța ceva, poate, din una din primele uh, încercări de integrare a dreptului cutumiar în dreptul roman. Alte exemple includ uh, codul penal belgian din uh, secolul XIX și codul penal italian și comparația dintre acestea, dezvoltarea dreptului aviației în uh, Scandinavia și în uh, Finlanda. Apoi, dreptul uh, elvețian și evoluțiile sale. Deci asta la nivel micro, dar la nivel macro, aici încercăm să înțelegem procesul de modificare a dreptului și ce înseamnă identitatea națională în cadrul dreptului. Înțelege modul în care apar evoluțiile juridice, e o parte vitală la, să aduce contribuția la acestea. Ce tipuri de reguli au fost puse în aplicare în mod eficient, uh, în mod transnațional în trecut, dacă are sens să fie identice drepturile uh, și legile formale, dacă aceste reguli sunt interpretate apoi diferit. Legea poate fi formală aceeași, dar în practică se aplică în mod diferit. Centralizing forces within the European Union. Există deja forțe centralizate în Uniunea Europeană, de exemplu Curtea Europeană de Justiție și Comisia Însă ambele eh, instanțe au nevoie de instrumente diferite pentru a exercita o forță unificatoare. Curtea are nevoie de o decizie din partea unei instanțe într-un stat membru, Comisia are nevoie de o acțiune sau inacțiune din partea guvernelor naționale. Însă dreptul e făcut nu neapărat prin deciziile instanțelor și ale guvernelor, ci prin activitatea juriștilor și avocaților la fața locului care își exprimă opinie în legătură cu ce este legea și cum funcționează ea. Și forța dreptului e simțită și în, în afara instanțelor, astfel încât unele din evoluțiile sale se desfășoară în afara zonelor de acces ale instituțiilor europene. Ce face că toată societatea alimentează acest tablou macro, um, plecând de la poveștile mici, individuale pe care le-am menționat. Uneori uh, de la teorie se ajunge la practică. Două exemple uh, recente când se pornește la nivel înalt, includ uh, munca unui profesor de la Universitatea de Helsinki din Finlanda, prin care se explică rolul codificării în contribuirea unui concept de modernizare. Codurile au, acum 200 de ani au început să fie percepute nu ca variațiuni locale într-un context mai larg, și ca exemple de ce poate însemna un sistem juridic modern. Almost in reverse. Uh, Chief Assistant Professor. Invers, un profesor de la Universitatea din Sofia, din uh, Bulgaria, uh, a fost foarte activ în a cerceta idealul Europei în construirea unei identități juridice în Bulgaria. Deci aici avem cumva o, un punct de vedere opus, că elementul supranațional a contribuit la crearea unei identități naționale. Alte exemple Uh, identitatea juridică românească și cum s-a dezvoltat ea, definiția dreptului și uh, efectele sau lipsa sa de efectivitate în societatea fascistă, efectul migrației asupra dreptului, două chestiuni uh, fierbinți, au, au transpus protecția intelectuală în domeniul digital în Statele Unite și apoi arbitrajul ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor în istoria Poloniei. O, un studiu comparativ. One of the lessons we can learn from these and other papers. Una din lecțiile pe care le putem învăța e că istoria juridică comparativă și dreptul comparativ, dacă lucrează, uh, pot risipi niște nelămuriri. Că reguli uh, similare au fost uh, adoptate în piața ideilor doar pentru meritele lor și nu ca rezultate unor șanse istorice. Uh, de asemenea, o regulă care uh, a apărut în mai mult de un loc poate fi explicată uh, prin factori care țin doar de acel loc. După ce înțelegem aceste lucruri, încercăm să mergem mai departe, să aplicăm neînțelegerile ca să îmbunătățim starea dreptului și a societăților și institutul nostru este uh, exact locul uh, pentru a face asta. Sigur, e o muncă de durată, uh, e vorba de luni întregi pentru a face cercetări în mai multe limbi, cu sisteme juridice diferite, Însă, Institutul, societatea noastră este una de cercetători și oameni de știință europeni, dar care au activitate în lumea întreagă. Avem membri în toate regiunile geografice locuite, profesori, cercetători, consilieri, juri, juriști. Membrii noștri au predat uh, unor mii de studenți în întreaga Europa, au publicat tone de studii, apoi avem uh, publicații individuale, avem propriul nostru jurnal numit Istoria Juridică Comparativă, desigur. Am adus câteva copii, dacă sunteți interesați. Journal is leading in its field with significant papers offered and many Avem uh, multe articole și studii excelente. Am găzduit conferințe la Valencia în 2010, în Amsterdam 2012, în Italia în 2014 și în Gdansk uh, mai recent în 2016. Următoarea conferință va avea loc la Paris în 2018. Our goal is to further Scopul nostru este să înțelegem mai bine ideile juridice trecând dincolo de granițele naționale pentru că uh, frontierele de astăzi uh, poate nu vor mai fi aceleași în viitor. Acum dau cuvântul Anei pentru o pauză comercială, ca să spun așa, să vedem uh, ce înseamnă identitatea transpusă în reguli juridice. Comparative legal history. Mulțumesc, Matt. Istoria juridică comparativă ne poate ajuta să înțelegem cum să facem modificări juridice cu succes. Mesajul general este că conținutul unui sistem juridic și al unei culturi juridice se poate schimba cu timpul. Istoria juridică comparativă poate să ne arate cum se face această modificare, această schimbare. În secolul XIX, la început, multe instituții din uh, dreptul juridic francez uh, și prusac au, erau considerate pe teritoriul polonez ca fiind străine impuse și ca urmare uh, au întâmpinat rezistență puternică. Totuși, după mai bine de 100 de ani, în timpul codificării și al unificării uh, din Polonia, s-a dovedit brusc că reprezentanții regiunilor uh, individuale țineau foarte mult la sistemele juridice locale și au început să apere aceste sisteme și au sugerat că prevederile lor ar trebui să fie aplicabile pe întreg teritoriul țării independente. s-a subliniat foarte des că aceste culturi juridice individuale au fost absorbite de generații întregi de judecători, procurori, judecători, uh, avocați care au fost crescuți cu ele și au fost adoptate și de întreaga societate. În sistem care inițial a fost tratat drept străin și impus, a început să fie perceput de oameni ca fiind propriul lor, uh, propria lor tradiție juridică națională. Procesul de absorție a durat ceva timp și a necesitat integrarea acestor norme în uh, sistemul educațional pentru avocați, cum se arată în uh, codificarea germană și este ajutat de niște reguli care sunt coerente din punct de vedere rațional. Această formulă de absorpție diferă de la un context la altul și e posibil ca și rezultatul să difere. Spre exemplu, e posibil ca elementele străine să nu fie neapărat respinse la un moment dat în timp, ci faptul că acel sistem juridic uh, etichetează greșit genul, tipul de uh, uh, sistem. Cel mai comun stereotip despre dreptul comercial polonez este că regulile actuale sunt bazate exclusiv pe uh, codul uh, comercial german din 1897. Totuși, acesta nu a fost bazat în, în întregime pe acest uh, cod german. Mulți comentatori la vremea respectivă au încercat să arate sursa diverselor articole, comparându-le doar literal cu conținutul altor coduri europene, în special uh, codul german din 1897. Totuși, astăzi s-a uitat în mare măsură că majoritatea muncii pentru uh, dreptul comercial polonez a provenit din cultura juridică franceză. Asta este baza instituțională și legislativă care derivă din dreptul francez. Prevederile dreptului comercial francez erau valabile în Polonia și au fost valabile timp de mai bine de un secol. Și generații întregi de avocați și judecători au crescut cu ele. Trebuie să nu uităm, de asemenea, că autorii codului uh, german, codului comercial german din 1961, uh, 1861, uh, care a fost înainte de cel din 1897, se bazau pe soluțiile franțuzești într-o mare măsură. Deci contextul pentru modelul german al dreptului comercial nu a fost creat într-un vacuum. Istoria noastră juridică este mult mai conectată decât ne dăm seama. Caveat might be made to... Acest proces de absorpție sau adoptare de-a lungul timpului prin um, educație ar, um, are și un element uh, dificil. Experiența poloneză arată că anumite limite ideologice care sunt acceptate de o societate și sunt uh, profund înrădăcinate în tradițiile sale, nu pot fi atacate cu ușurință. În secolul XIX a existat o dezbatere aprinsă și de durată care se referea la derogarea de la codul civil francez, care introdusese, printre altele, și instituția căsătoriei seculare, nereligioase. Lucrurile s-au calmat după revizuirea acestor prevederi, atunci când forma religioasă de căsătorie a fost restabilită. Și ca urmare, codul napoleonic a supraviețuit pe teritoriul polonez până în 1946. Protestele recente împotriva uh, restrângerii dreptului la avort în Polonia reprezintă un exemplu grăitor despre cât de riscant este să uh, îngrădești un uh, strat ideologic acceptat universal. De aceea, nu este de importanță deosebită sau esențială ca normele juridice să fie create de legislația, de autoritățile naționale de uh, legislative naționale, mă scuzați. Heard from my colleagues. Așa cum ați auzit din uh, partea colegilor, noi ne asigurăm că tradițiile juridice din uh, Europa, evoluțiile lor și schimbul fructuos de idei care stau la baza acestei evoluții trebuie să fie conștientizate nu avem teste de laborator în ceea ce privește dreptul, dar istoria juridică comparativă ne poate ajuta să înțelegem cum noile reguli și instituții ar putea să evolueze în lumea reală atunci când nu există nicio altă cale de testare decât să le pui în aplicare. Din fericire, trecutul este un depozit uriaș de idei și în societatea noastră vrem să deschidem acest depozit de idei nu doar într-o țară din UE, ci în toate. Și vreau să vă ofer un exemplu interesant. După cum știți, există unii oameni care au vorbit despre un cod civil unic pentru Europa. Pentru unii asta este o idee minunată, pentru alții E o prostie. Pentru unii este o posibilitate reală, pentru alții cea mai absurdă idee care a existat vreodată. Dar cu toții suntem de acord că e ceva nou. Deci uh, vorbim fără a avea fapte reale, dar istoria juridică comparativă oferă o comparație. Unificarea și codificarea dreptului privat în Germania în secolului XIX, care arată că există multe paralele ca și atunci în Germania existau multe state, cum există acum în Uniunea Europeană. Uh, Parlamentul European avea drept omolog Reichstagul și Consiliul are Bundesratul. Curtea Europeană de Justiție are un omolog în Germania și așa mai departe. Speak slower. Okay, my apologies. Um, However, it is not... Totuși, nu este atât de greu să găsești diferențe. Spre exemplu, It's not burned that brightly today in Europe. Un foc unic pentru un cod unic nu mai arde astăzi atât de aprins cum ardea în Germania. Mai mult, nemții au ajuns să se vadă drept un singur popor. Și de aceea au putut accepta această idee că un popor german avea nevoie de un drept german. Dar în Europa nu există nici pe departe ceva atât de puternic. Deci, spre deosebire de Germania de atunci, Europa nu are o singură limbă. Culture is still in its... Și această cultură juridică partajată este încă la început. Deci uh, există dubii legate de fezabilitatea acestui plan de a avea un drept uh, unic. Dar, așa cum arată istoria germană, se pot schimba multe în mai puțin de un secol. În 1840 uh, a existat o solicitare pentru un cod unic pentru Germania și imediat a fost respinsă această solicitare. În anii 1900 nemții aveau deja acest cod. Și în ciuda tuturor divergențelor, există multe pericole sau potențiale pericole între, uh, cei, între actorii din uh, unificarea din secolul XIX a dreptului privat în Germania și ceea ce vedem acum în Europa. Atitudinea publicului este aproximativ aceeași. Există o prezență a instituțiilor uh, politice comune și a curților supreme uh, Uh, birocrați de elită, o ideologie a tehnocraților și așa mai departe. Având în vedere toate aceste similarități, se pune întrebarea justificată dacă trecutul Germaniei uh, are niște învățăminte de oferit pentru viitorul uh, codului civil european. Există câteva elemente, unele dintre ele sunt într-un text pe care l-am adus cu mine și care vă va fi prezentat. Example, well, the main element seems to be that... Spre exemplu, nu, acest cod nu poate fi scris de un, o singură persoană. Ar trebui să fie scris de trei comisii, o comisie pregătitoare, o comisie de experți juridici și apoi o comisie cu reprezentanți politici și cu uh, grupuri de interes social. Ar fi pentru că atunci ar fi mai ușor să se pună de acord. Și ar trebui să existe și un nivel înalt de abstracție, pentru că în acest caz există suficient spațiu pentru interpretare, acceptare și evoluție. Un proiect de cod ar trebui să evite orice subiect care ar duce la prea, mai, prea multe dezbateri, spre exemplu căsătoria între persoane de același sex. Trecutul nu poate oferi întotdeauna soluții complete pentru prezent, dar cu toate acestea ar putea inspira, ar putea oferi inspirație și uh, i-ar putea inspira pe viitorii uh, autori acestui cod. Ca opinie personală, cred că atunci, înainte de a ne apuca de uh, ceva atât de uriaș, am avea nevoie să avem o cultură juridică comună. Și în societatea noastră europeană pentru uh, istorie juridică comparativă lucrează la asta, lucrează la o cultură juridică comună, care să nu fie o monocultură, ci o cultură în care belgienii pot uh, prezenta ceva din uh, uh istoria uh, juridică germană, stând alături de un coleg din Polonia și unul din Franța și unul din Anglia și tot așa. Ceea ce se întâmplă mai departe ține de dumneavoastră, de politicieni și în societatea noastră. Noi studiem istoria juridică, nu o facem. Dumneavoastră sunteți cei care o fac. Totuși, sperăm că cei care fac istorie juridică și nu o studiază, dau dovadă de creativitate și că acceptă și soluții noi. Pentru că idealul n-ar trebui să fie să folosim istoria pur și simplu repetând istoria, ci să o folosim mergând dincolo de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Pe scurt, prin trecut, dar dincolo de trecut. We're not sure how much the European society nu știm în ce măsură societatea europeană pentru istorie comparativă poate fi de folos. Noi știm însă care sunt contribuțiile din punct de vedere științific, să verificăm și dacă putem acorda uh, un ajutor în vreun fel, vă rog să ni-l solicitați. Mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru prezentarea activității dumneavoastră importantă și uit să văd dacă există colegi care doresc să pună întrebări. Văd că domnul Siefka eh, va fi primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Poate că nu este chiar o întrebare. Doresc în primul rând să mulțumesc invitațiilor noștri pentru că au acceptat invitația, pentru că au venit în mijlocul Comisiei Jurii a Parlamentului European. Doresc să spun un lucru. Prin activitatea dumneavoastră, prin eforturile dumneavoastră, prin cercetarea comparativă pe care o desfășurați, trebuie să uh, Uh, fiți de folos nu doar uh, legiuitorilor, ci și celor care sunt clienții justiției uh, în fiecare zi. Pentru că ceea ce facem noi astăzi în Uniunea Europeană este să încercăm să găsim standarde minime comune ale statelor membre. Pentru că Există peste 200 de ani de experiență în acest punct de vedere, dar în continuare o rezistență față de aceste standarde. Oricum nu trebuie să ne anchilozăm în modul de gândire, pentru că sarcina noastră în această comisie este să construim o cultură comună în dreptul european. Iar eh, eh, trebuie să vedem în ce măsură există elemente comune în această cultură și eh, colegul nostru Berliner a repetat o idee fără a construi o cultură comună în dreptul european va fi dificil să înregistrăm un succes istoric în a găsi soluții fără precedent Uh, în viitor pentru a uh, avea acțiunea de a, posibilitatea de a acționa uh, în comun în cadrul comunității și în acest domeniu. Deci, sigur că Există multe elemente specifice care trebuie să fie analizate, dar uh, o asemenea abordare uh, ar permite să vedem care sunt elementele care interacționează și uh, toate acestea uh, vor fi de folos pentru noi toți. Mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă. Mulțumesc, doamna Hautala. Mulțumesc pentru prezentare și uh, ceea ce mi-a atras atenția. Ați spus că este nevoie de a dezvolta o cultură comună în Europa în materie de drept. pentru asta este important ca experții, juriștii din diversele țări, din culturi diferite, să interacționeze, să vorbească între ei. Dar Eh, v-aș eh, întreba eh, ce putem învăța din regiunile mai periferice europene, pentru că v-ați referit la o cultură din centrul Europei, la Scandinavia, de pildă. Cred că este o întrebare justificată. Da, oamenii se gândesc întotdeauna la marile state, dar eu vin dintr-o țară mică, din Belgia. Și cred că uh, una din chestiunile pe care dorim uh, să le uh, impunem este ca oamenii să uh, afle și despre uh, aceste țări care sunt uh, culturile specifice, pentru că de obicei, într-adevăr, auzim și cunoaștem experiența Franței, Germaniei, Marii Britanii, dar uh, trebuie să uh, comunicăm nu doar cu oamenii din, uh, și experții din uh, statele nordice, Suedia, Norvegia, Finlanda, alte țări din nordul Europei. Dar uh, să ne gândim că există uh, acum obiective și domenii de aplicare lărgite în, uh, în cadrul Uniunii Europene. Deci uh, trebuie să existe și mai mult interes pentru istoria dreptului. Am primit de la prietenii mei din Franța o primă carte privind istoria dreptului din Polonia în limba engleză. Da, eu nu uh, citesc uh, și nu cunosc limba poloneză, dar acum am acces la uh, această istorie. Pot să vă arăt această carte. Uh, Sigur că uh, ele pot fi traduse și în germană, în italiană, în spaniolă, în alte limbi, uh, pentru că până la urmă uh, nu trebuie nici să suferim în urma unei monoculturi lingvistice. De felul acesta, cunoștințele și informațiile noastre se vor putea extinde. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc de asemenea să mulțumesc reprezentanților societății pentru drept comparat și în calitate de eh, profesor în domeniul dreptului. Vreau să spun că această istorie comparativă este o disciplină fundamentală care poate să scoată în evidență interacțiunile în materie de drept de-a lungul istoriei noastre și există un caz semnificativ privind uh, dreptul din Polonia, care s-a inspirat din uh, dreptul german, din dreptul francez. Eu, sigur, îmi doresc să continuăm să analizăm toate aceste aspecte ale dreptului comparat, să fie o sursă de reflexie uh, și aș fi de acord și cu domnul Erbou, care a spus că putem să ne servim de experiența trecutului pentru a creiona viitorul. Deci, sigur că poate și alți colegi vor dori să intervină, dar eu cred că putem să folosim până la urmă dreptul comparativ pentru a susține ă, integrarea europeană. Sigur că dreptul european se îmbogățește și ă, există interacțiuni, ă, influențe reciproce, dar eu sunt, totuși am rezerve față de o integrare europeană a dreptului, pentru că nu trebuie să distrugem bogăția dreptului european pentru a crea un singur uh, tip de drept european care să fie uniform, unitar. Dar noi suntem o Europa a națiunilor, trebuie să respectăm diversitatea uh, tuturor sistemelor de drept din Europa. Deci eu cred că nu trebuie să pornim în marș forțat înspre unificarea uh, dreptului european. Mi-e, mi-e teamă că, până la urmă, din acest punct de vedere, demersurile Comisiei ar putea să distrugă această diversitate și aș avea mari rezerve față de un asemenea demers. Mulțumesc foarte mult. Da, domnule Le Breton, unitate în diversitate este până la urmă un slogan al Uniunii Europene. Nu trebuie să aveți din acest punct de vedere temeri. Dar până la urmă, sigur că are și Comisia datoria să încerce să armonizeze și să unifice. Dați-mi voi să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezență. A fost foarte important că ați prezentat activitatea dumneavoastră și ne bucură existența societății dumneavoastră. Considerați că noi suntem partenerul dumneavoastră și pe viitor. Mulțumesc! We continue by Item number... Continuăm cu punctul 5. Este vorba de analiza amendamentelor privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne. Și îi dau cuvântul domnului Jean-Marie Cavada, raportor. <coughs> Merci, monsieur le président. Euh, euh, je voudrais d'abord, chers collègues, euh... Mulțumesc. Și vreau mai întâi, dragi colegi, să mulțumesc raportorilor uh, pentru aviz, uh, pentru prezența lor uh, astăzi, pentru ajutorul lor, pentru conlucrarea foarte constructivă care a pornit deja și care până la sfârșitul procedurii, că peste câteva săptămâni va avea loc votul la jurii, și am citit atent toate amendamentele depuse în legătură cu propunerea de regulament al, al Comisiei și ne dăm seama astfel că toate punctele cheie ale acestui dosar ar putea să se bucure de un consens, nu doar în Comisia Jurii, că asta nu mi se pare prea greu, dar și în comisiile care au aviz, deci Comisia pentru Cultură, Comisia pentru Comerț, internațional și Comisia ITRE, Industrie și Cercetare. Deci în, acest, în această logică de compromis doresc să um, abordez negocierile și echipa mea împreună cu mine suntem la dispoziția dumneavoastră. Calendarul mai întâi, înainte de a trece pe fond, uh, iată ce calendar ni se propune pe 20 octombrie o primă reuniune a raportelor din umbră în legătură cu proiectul de raport portabilitatea serviciilor de conținut online, deci pe 20 octombrie, apoi pe 8 noiembrie avem posibilitatea unei a doua reuniune a raportelor din umbră și între timp, deci între 20 octombrie și 8 noiembrie, echipele noastre vor putea conlucra putem să reglăm detaliile pentru diferitele amendamente de compromis pe care vrem să le facem. Și apoi, ultima dată, 28 noiembrie, se va vota Comisia Jurii proiectul de raport. Deci, repet, datele 20 octombrie, 8 noiembrie și 28 noiembrie. Și vă mulțumesc că le-ați notat. Și acum să trecem la fond, care sunt uh, orientările negocierilor, după ce am citit diferitele amendamente de la jury și rapoartelor consolidate ale comisiilor pentru aviz, se pare că principalele linii pe care le voi propune raportorilor din umbră de la jury sunt uh, cele care urmează. În ce privește cadrul uh, regulamentului, stabilim faptul că portabilitatea permite unui abonat să aibă accesul serviciului pe care l-a achiziționat în mod legal atunci când se deplasează în alt stat membru și, mă rog, în diferite state membre ale Uniunii Europene. Și aici sunt trei condiții care trebuie îndeplinite. În primul rând, autentificarea prealabilă a statului membru de reședință, e clar. În al doilea rând, să se respecte drepturile de autor și trebuie să ne asigurăm că se respectă de către furnizorul de acces. În al treilea rând, uh, să nu existe costuri suplimentare pentru portabilitate. După cum am uh, mai spus, <clears throat> portabilitatea transfrontalieră nu trebuie să uh, însemne acces nelimitat transfrontalier. Deci, asta nu înseamnă să nu existe nivelul de protecție stabilit pentru a uh, proteja drepturile de autor, ca să nu dezechilibrăm uh, piețele, mai ales piața creației artistice. În ce privește definiția uh, prezenței temporare a abonatului din afara statului membru de reședință, ăsta e alt punct pe care trebuie să-l reglăm. Se pare că toată lumea e de acord uh, că e vorba de o perioadă provizorie petrecută în afara unui stat membru, stat membru în care abonatul și are reședința obișnuită și ar fi bine de precizat că perioada petrecută de către abonat în afara reședinței sale obișnuite nu trebuie să fie limitată. Durata nu trebuie limitată pentru că e foarte complicată. Credem că e o chestiune care trebuie să se regleze uh, în, cu firmele furnizoare. Acum, în ce privește distribuirea serviciilor de conținut online, eu uh, sunt pentru un principiu de opt-in pentru toate serviciile cu titlu gratuit care ar dori să intre în sfera acestui regulament. Deci, uh, îmi pare bine să văd că se pare că această idee se bucură de un consens în această comisie, fără mari dificultăți. Ce privește furnizorii de servicii de conținut online, care dispun de diferite cataloge locale, nu mă pun idei ca furnizorii să își poată autoriza abonații să aibă acces la un conținut sub licență acordat în statul membru în care se află în mod temporar, în plus față de conținutul de care beneficiază în statul membru de origine și de reședință. Și uh, încă ceva în legătură cu lista metodelor de verificare a uh, sincerității, în fine, a autenticității declarației statului membru de reședință a unui abonat. Știți că e un punct fundamental al portabilității. Trebuie să ne asigurăm că declarația de reședință e sinceră și poate fi controlată. Am citit cu atenție diferitele opțiuni propuse în amendamente. Pentru un moment am ajuns la trei concluzii. În primul rând, declarația uh, pe propria răspundere, cred eu că nu e un mijloc de verificare suficient de sigur. În al doilea rând, abonatului nu trebuie să îi se ceară să prezinte mai mult de două mijloace de probă, de verificare, că nu vom uh, instaura noi o inchiziție uh, pentru abonații din uh, diferitele state membre. În al treilea rând, dacă există un dubiu legitim în legătură cu statul membru de reședință al abonatului, furnizorul de servicii online trebuie să fie autorizat să îi solicite din nou să prezinte uh, elementele necesare pentru verificarea statului membru de reședință. Aici nu e niciun lucru șocant, e un mijloc suplimentar de securitate. Dar asta e munca furnizorului. El trebuie să se asigure că respectă regulile pe care le stabilim noi. Deci uh, mă declar deschis propunerilor pe care le aveți în acest punct și oricum uh, putem discuta să găsim elemente utile pentru raportul nostru. În ce privește apoi interdicția unor clauze contractuale uh, care își doresc limitarea portabilității. Portabilitatea, cred eu, nu trebuie limitată prin niciun fel de clauză contractuală, cu excepția uneia singure, și anume cea care permite furnizorului să nu ofere portabilitate abonatului care nu a făcut uh, dovada uh, sincerității declarației pe proprie răspundere privind realitatea statului de reședință. Deci nu a furnizat documentele necesare pentru probă. Apoi, uh, de durata de trei ani după intrarea în vigoare a regulamentului, atunci când se va face o evaluare de impact. Sunt de acord cu o durată de trei ani, dar asta pentru a evalua mai ales eficiența mijloacelor de verificare pe care le vom alege și care sunt propuse în regulament. Și apoi, pentru a identifica și a stabilit ce inovații vor apărea în următorii trei ani. Că în tot ce se referă la audiovizual și servicii online și, în general, uh, conținutul, cablul, vectorii, în toate aceste domenii lucrurile evoluează foarte rapid și regulamentul acesta va fi depășit peste 10 ani. Haideți să-l revizuim peste 3 ani în acord cu furnizorii și abonații, clienții. Apoi, termenul de aplicare a regulamentului. Aici sunt uh, favorabil unui termen de aplicare de 12 luni. Sigur că asta nu înseamnă că furnizorii de servicii nu ar putea să uh, furnizeze portabilitate înaintea expirării termenului. Oricum, uh, va ajunge la final acest termen și atunci furnizorii de acces trebuie să poate acționa dinainte. Asta sunt, dragi colegi, principalele linii directoare ale raportului meu și acum uh, ascult cu interes și plăcere comentariile și sugestiile noastre ca să avem un text cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului Marco Zulu, care este raportor pentru aviz din partea IMCO. După cum știți, IMCO e Comisia Asociată în conformitate cu articolul 54. Aveți cuvântul, domnule Zullo. Grazie, președinte. Eh, sunt felice de poter interveni în lust. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că pot interveni în fața acestei comisii ca să vă prezint textul adoptat la IMCO. Trebuie să spun, în primul rând, că înțeleg mm, de ce ați amânat votul, și la comisia noastră IMCO ne-am dat seama foarte repede că e vorba de un raport mai complex decât ar părea la prima vedere. Însă trebuie să vă spun că noi acceptasem uh, să anticipăm termenele și să puteți uh, primi avizul nostru în timp util. Pentru că e vorba de o urgență de a încheia procedura cât mai rapid posibil. Și ne pare rău că s-a produs această încetinere la care nu ne așteptam, dar sunt convins că acest timp suplimentar ne va folosi să ajungem la un text cât mai solid și uh, cât mai consensual. IMCO a fost asociată, cum spuneați, conform articolului 54 pentru întregul text, deci ne-am ocupat de toate articolele. Textul pe care îl prezint a fost adoptat aproape în unanimitate, 33 de voturi pentru din 34. Deci reprezintă acordul aproape tuturor grupurilor politice din comisia noastră cu multe principii care pentru IMCO sunt fundamentale. Trebuie să spun că din prezentarea colegului Cavada apare faptul că există deja un acord în legătură cu multe din punctele documentului, ceea ce mă bucură. <clears throat> De exemplu, e clar din textul de compromis voința de a distinge între portabilitate și accesul transfrontalier fără condiții, poziția exprimată din start de toate grupurile, ne-am concentrat atenția asupra drepturile și oportunitățile pentru consumatori, însă în același timp garantând că nu există cheltuieli excesive și poveri excesive. De aceea am spus că mijloacele de verificare nu trebuie să fie mai mult de două, dar mai ales nu trebuie să constituie o invaziunea vieții private absolut nejustificată, o invazie, mă scuzați, a vieții private absolut nejustificate. Apoi, instrumentele de verificare trebuie să fie suficient de eficiente pentru a garanta corecta funcționarea portabilității. Am spus asta de la început și în text apare, pentru că e chiar nucleul funcționării sale, acest principiu. Apoi am subliniat că introducerea portabilității nu trebuie să afecteze legăturile economice dintre toți actorii implicați în sector, mai ales uh, abonatul, care e, mă rog, utilizatorul final, veriga finală. Serviciul să fie garantat cu calitatea dorită și acolo unde nu e posibil să se ofere informații consumatorului. Apoi am spus clar că să nu, fie, nu poate fi posibil părților să eludeze uh, obligațiile din regulament prin apelând la o țară terță, la legislația unei țări terțe. Deci ne satisface faptul că poziția care apare din amendamentele de compromis uh, e în favoarea consumatorilor cu respectarea exigențelor de protecție a sectorului și a modului său de finanțare. Deci, repet, textul prezentat de raportorul Cavada deja prezintă multe puncte comune cu documentul nostru și o bună bază de plecare. Pozițiile noastre sunt învecinate, deci sunt convins că putem ajunge la un text final care să țină cont de pozițiile exprimate de toate comisiile implicate ca Parlamentul să aibă o poziție solidă atunci când va trebui să negocieze cu Consiliul. Mulțumesc pentru colaborare și pentru atenție. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Sabina Ferhaen, din partea Comisiei CULT, care este asociată tot pe baza regulii 54. Înainte de toate, stimate domnule președinte și dragă Jean-Marie Cavada, vreau să mulțumesc că noi, membrii ai Comisiei pentru Cultură, avem posibilitatea să ne prezentăm și avizul nostru și principalele eh, elemente care ne preocupă aici în comisia responsabilă de fond. Iar în ce eh, privește orientările noastre, eh, pot să spun că nu sunt esențialmente diferite față de propunerea domnului Jean-Marie Cavada în ce privește portabilitatea serviciilor de conținut online. Și pentru noi a fost important să avem în vedere principiul uh, teritorial și uh, principiul uh, protecției uh, copyright-ului. Aceste principii nu vor fi neglijate. Deci nu facem decât să permitem o portabilitate și nu creăm accesibilități pe o ușiță din dos. A fost important acest lucru și pentru Comisia Cult și salutăm ca tare Eh, poziția raportorului și eh, nu există nicio limitare în timp propusă de Comisia Jurii, eh, nu sunt stabilite deci termene limită pentru o accesibilitate mascată. Deci eh, există din acest punct de vedere flexibilitate și în ce privește timpul și eh, de asemenea stabilirea reședinței este importantă eh, pentru respectarea principiului pe care îl invocam. Salutăm faptul că în Comisia Juridică se vorbește de două criterii care trebuie să fie preluate pentru a verifica reședința principală. Noi uh, spuneam că uh, Există criterii slabe, criterii mai dure în ce privește stabilirea reședinței principale. Va trebui să vedem uh, până la urmă care sunt criteriile la care vom recurge și propuneam cel puțin două criterii. Iar în ce privește principiul teritorial, l-am pus în centrul atenției, ne interesează diversitatea culturală, inclusiv diversitatea în sectorul mediatic și creativ. Există modele de finanțare și până la urmă și finanțarea diversității este importantă. Tocmai de aceea se acordă și licențe teritoriale. Dar dacă vor exista multe licențe multiteritoriale, s-ar putea la un moment dat crea niște obligații suplimentare în privința portabilității. Am salutat faptul că vor exista posibilități pentru servicii care până acum au fost gratuite, cum ar fi televiziuni publice și Există, deci, pentru providerii de conținuturi și de servicii care oferă și servicii online care erau gratuite până acum, să uh, aibă posibilitatea de opt-in, dar să nu fie obligatorie. Cei care uh, făceau până acum o verificare uh, adecvată, trebuie să vedem dacă portabilitatea poate să ducă la o îmbunătățire a serviciilor și din acest punct de vedere avizul din Comisia Jurii într-un fel corespunde cu avizul pe care îl avem noi în vedere. Cred că acest uh, raport va putea să uh, sprijine interesele unui mare număr de europeni, dar uh, nu vom rezolva această bulă tip Big Brother care există încă. Și eu cred că prin acest proiect de lege uh, va trebui să vedem și care uh, sunt uh, până la urmă serviciile preferate și ofertele preferate ale cetățeanului atâta timp cât se află în străinătate, dacă anunță și um, serviciile de care beneficiază în țara în care are reședința principală respectivul uh, beneficiar. Cred că suntem pe calea cea bună și uh, cred că nici avizul din uh, Comisia pentru Piața Internă nu este foarte diferit de ceea ce ne preocupă pe noi. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc din partea Comisiei Europene, doamna Agata Cerba sau Herba de la DigiConnect. Uh, thank you. We don't have any specific comments. Mulțumesc, nu avem observații specifice și salutăm raportul uh, domnului Cavada și așteptăm cu interes uh, discuțiile ulterioare. De asemenea, salutăm faptul că avizul este destul de aproape de propunerea Comisiei și, cele, și respecte cele mai importante principii, și anume ficțiunea juridică, obligația de a oferi portabilitate, toate aceste aspecte au rămas păstrate în acest raport. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cheste. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Cavada, pentru activitatea foarte bună pe care ați desfășurat-o pentru acest uh, proiect de raport reușit. Stimate colegi, stimați colegi, cred că această propunere este un uh, pas micuț în direcția integrării europene și uh, dincolo de uh, diferențele din grupurile politice, se poate ajunge și la o poziție de consens, astfel încât utilizatorul, fără limită în timp, să poată să beneficieze de portabilitatea transfrontalieră, fără costuri suplimentare datorate utilizării portabilității. Și suntem de acord că utilizatoarele și utilizatorii să poată să recurgă la repertoriul local al unui serviciu online și când se află în străinătate. Un element uh, în legătură cu care uh, avem uh, o poziție ușor critică este chestiunea checking-ului IP-ului. Eu cred că verificarea aceasta nu se mai află în document, pentru că eu nu cred că acest IP checking uh, Um, ar fi o chestiune care să nu creeze probleme și legate de protecția datelor. Și mă bucur că uh, și în pozițiile de la IMCO și ITRE um, acest lucru se reflectă. Deci eu sper că în următoarea întâlnire cu raportorii din umbră putem să uh, mai discutăm această chestiune. De asemenea, aș dori să mă mai refer la câteva aspecte uh, care au fost uh, invocate și urmează să fie invocate la uh, următoarele întâlniri este vorba despre verificarea uh, sediului temporar pe bază de IP checking. În amendamentele 215 și 2018 se propune recurgerea la unui IP checking pentru a verifica um, domiciliul temporar al utilizatorilor. Pe mă întreb până la urmă care va fi um, locul uh, care și uh, organul care va face verificarea, pentru că nu știu dacă atunci nu se va recurge iarăși la geoblocking. O altă chestiune care trebuie să fie clarificată este vorba de neutralitatea tehnologiilor uh, folosite, pentru că până la urmă cred, cred că Uh, ar putea fi obligați providerii ca serviciile lor să fie neutre din punct de vedere tehnologic, dar mă întreb dacă putem cere acest lucru. În al treilea rând, crearea unei instituții care să supravegheze transpunerea în practică uh, a acestei prevederi. Eu cred că trebuie să ne mai gândim dacă uh, ar fi adecvată o asemenea instituție, pentru că ar presupune foarte mult birocrație. Deci noi prin această propunere um, de fapt um, um, am creat niște complicații birocratice și am putea fi criticați uh, pentru asta. Deci merită să mai medităm asupra acestei propuneri. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Da, pot uh, și eu să mă raliez poziția exprimată de colegi. Doresc să mulțumesc domnului Cavada pentru raportul care ne oferă o bună bază de discuție. Da, uh, am uh, ajuns până la urmă la poziții destul de unitare în ce privește portabilitatea uh, cross-border. Și cred că este foarte important să subliniem acest lucru și cred că există și multă unitate pentru ca serviciile uh, furnizorii de conținuturi online care au fost gratuite până acum să uh, aibă posibilitatea voluntară de opt-in. Și eu cred că este foarte bine că atât de mulți colegi susțin această propunere. Alte chestiuni care merită să mai fie discutate în săptămânile următoare, cum definim până la urmă reședința principală, um, pentru că și posibilitatea de verificări. Din punctul meu de vedere, cred că statul membru de reședință, acest concept este important ca utilizatorii care uh, uh, uh, se află temporar uh, în uh, alt stat uh, să nu fie decât într-un stat membru, nu în mai multe state membre. După aceea, în ce privește definirea um, acestei reședințe temporare, să nu există o limitare în timp în ce privește această ședere temporară, pentru că altfel am risca ca anumite grupuri ținte să, um, de pildă studenții Erasmus uh, sau alții, să nu poată beneficia de această propunere de regulament. Și după aceea, în ce privește verificarea reședinței um, de drept sau uh, de lungă durată, uh, cine uh, să facă această verificare și dumneavoastră, domnule Cavada, v-ați referit la acest aspect. Lumea se schimbă foarte repede și va fi nevoie de o anumită flexibilitate, pe de altă parte și de o anumită siguranță legală. Iar în ce privește ultima observație a domnului Köster, dacă este nevoie de înființarea unui organism care să supravegheze transpunerea în practică a acestui regulament, într-adevăr sunt foarte sceptică, am și eu rezerve, pentru că eu cred că prin înființarea unei noi uh, instituții, unui nou oficiu de acest tip, uh, creăm niște complicații birocratice foarte mari. Deci uh, trebuie să uh, ne gândim din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult! Thank you, Mrs. Reda. Mulțumesc, doamna Reda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră de la celelalte comisii implicate. Cred că avem niște poziții foarte bune pe marginea acestei propuneri, ceea ce ne va permite să finalizăm rapid procesul legislativ. Eu am fost implicat în poziția Comisiei IMCO, care cred că răspunde bine la multe dintre întrebările esențiale legate de prezența temporară și de mijloacele adecvate de verificare. Din amendamente vedem deja că există o mare convergență printre colegi pe marginea multor puncte importante pentru consumatori. Spre exemplu, prevederea portabilității n-ar trebui să fie folosită ca o scuză pentru creșterea prețurilor. Portabilitatea nu ar trebui să fie limitată contractual, spre exemplu, prin, oferirea, prin uh, impunerea unei, unui termen limită la portabilitate, cred că deja aici avem un acord foarte mare, uh, la fel și accesul la repertoriul local, care ar trebui să fie posibil pentru uh, cei care sunt prezenți temporar într-un alt stat membru și aș vrea să mă refer și la ce au spus colegii mai devreme, la crearea unui nou organism care să uh, monitorizeze aplicarea acestei legislații. Eu ne, cred că nu ar fi necesar. Uh, am avea o prevedere de verificare, ceea ce ar putea fi utilizată și ar, uh, trebuie să vedem care este efectul acestei legislații asupra IMM-urilor în principal. Vreau să fac câteva observații legate de niște, observații, de niște elemente suplimentare care încă nu au fost discutate și cred că este important și pentru finalizarea rapidă a procesului uh, legislativ. Să nu schimbăm uh, Uh, articolul principal al propunerii, și anume ficțiunea juridică, pentru că uh, acest articol a fost adoptat uh, în forma propusă de Comisia Europeană la toate celelalte comisii implicate. În ceea ce privește mijloacele de verificare, prevederea portabilității nu ar trebui să fie mai dificilă decât să votezi, spre exemplu, sau un alt proces care necesită o verificare strictă. Uh, ne întrebăm dacă avem nevoie de un singur mijloc de verificare sau de mai multe. Un mijloc uh, este prea puțin, dar combinația de două mijloace de verificare ar putea și ea să fie considerată prea slabă. Comisia IMCO cred că a găsit o soluție foarte bună și anume să spună că un mijloc de verificare ar trebui să fie în cazurile normale și doar dacă există motive de îndoială că această verificare nu este suficientă, atunci se pot folosi două mijloace. În ceea ce privește uh, verificarea statului membru de reședință, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Căste. Uh, și anume, din motive logice, nu cred că este posibil ca adresele IP să fie folosite pentru a stabili uh, atât uh, reședința temporară cât și uh, statul membru de reședință și există și îngrijorări legate de protecția datelor care trebuie să fie luate în calcul. Necessary to use an IP. Cred că este necesar să folosim o adresă IP pentru a verifica de unde folosește persoana respectivă conținutul, dar nu ar trebui ca această adresă să fie folosită pentru a stabili uh, locația exactă unde se află utilizatorul sau pentru a fi stocată această adresă în bazele de date ale furnizorilor. Deci nu ar trebui să existe niciun fel de stocare a adreselor IP. În ceea ce privește calendarul, Cred că este necesar ca într-un caz ca acesta, unde acordul este destul de mare între deputați și industria a avut uh, timp să se obișnuiască cu ideea acestui regulament, pentru că uh, eu cred că acest uh, timp de intrare în vigoare este de șase luni, este foarte bun, este adecvat. Uh, Teoretic, uh, Comisia vrea ca acesta să se suprapună pe eliminarea taxelor de roaming, care nu știm dacă se mai întâmplă acum, dar cred că trebuie să ne asigurăm că acest regulament intră în vigoare cât mai repede cu putință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Breton! Je suis impressionné. Sunt impresionat de calitatea dezbaterii pe marginea unui text atât de tehnic. Colegii deputați uh, au la îndemână acest uh, text. Eu nu sunt specialist în portabilitate și de aceea aș vrea să vă împărtășesc câteva reflexii destul de fundamentale și concrete. Atunci când se explică portabilitatea, la o primă privire pare seducătoare. Un abonat care are reședința într-un stat membru poate profita de acest uh, abonament și când uh, merge în alt stat membru. Și uh, acest lucru pare seducător deci un abonat la o serie de televiziune, eu nu sunt neapărat fan, dar un abonat ar putea să urmărească această serie de televiziune și în alt stat membru. Eu sunt totuși îngrijorat și am trei observații. Uh, domnul Cavada ne-a explicat că acest lucru nu ar trebui să genereze costuri suplimentare, dar chiar avem mijloacele de a împiedica un cost suplimentar? Eu nu sunt sigur. În lumea afacerilor, atunci când, faci, când oferi un serviciu suplimentar, de obicei uh, cer și bani pentru asta. Și eu mă întreb cum putem să împiedicăm uh, o creștere a costurilor. A doua observație, am explicat bine că este o modalitate de a crea o piață unică digitală fără frontiere. Știți că tot ce înseamnă uh, fără frontiere, mie îmi stârnește neîncredere. Deci ridicarea frontierelor uh, nu dă întotdeauna rezultatele scontate. Și asta e puțin spus. Mă ulește să aud că principiul teritorialității nu va fi pus la îndoială. Eu am impresia că este. Cred că înlocuim principiul teritorialității cu un concept mult mai abstract, și anume acela de stat de reședință. Eu cred că Uh, tocmai abandonăm ceea ce reprezintă sufletul uh, principiului teritorialității și anume preferința națională. Dacă principiul teritorialității există, el este pentru a permite tuturor statelor membre să gereze după cum doresc serviciile digitale. Și nu e vorba de un uh, egoism aici, ci acest lucru se aplică și pentru a aplica, spre exemplu, în cazul Franței, o excepție culturală franceză. Deci, uh, cred că ar trebui să avem viziunea unui principiu absolut aici, pentru că uh, tocmai ce ni s-a spus că această portabilitate nu va fi limitată nici în timp, nici în uh, costuri și atunci eu uh, n-aș vrea să avem un oligopol în uh, domeniul serviciilor digitale, pentru că asta ar fi catastrofal. Și a treia observație lucru care s-a spus, spus deja, nu vreau extinderea birocrației europene. Crearea unei noi autorități mă îngrijorat, dar văd că nu sunt singur, așa încât uh, sunt un pic mai liniștit. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now on... Mulțumesc acum, în numele președinției slovace, doamna Angela Sobolceacova distinguished members of the European... Stimați membri ai Comisiei Jurile, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru ocazia oferită de a fi astăzi și că îmi dați posibilitatea de a face o declarație în numele Consiliului în legătură cu propunerea portabilității. După cum probabil știți, Consiliul a ajuns la uh, poziție Uh, privind această propunere datorită muncii președinției țărilor de jos. E vorba de o abordare ce reprezintă un compromis echilibrat. Uh, procedura a fost rapidă în Consiliu, acum președinția slovacă trebuie să ajungă la un acord cu Parlamentul European. De deci, aceea uh, sperăm să începem trialogurile cât mai curând posibil și în acest context președinția salută raportul jury și e recunoscătoare pentru faptul că votul asupra raportului la această comisie a fost prevăzut pentru luna octombrie, însă am fost totuși informați și am și auzit-o astăzi că votul a fost amânat. Mm, nu e uh, foarte fericită această decizie pentru că ar întârzia intrarea în vigoare a propunerii. Președinția ar dori de aceea să facă un apel la Parlamentul European să facă tot ce poate pentru a permite pornirea trialogurilor fără întârziere, ca europenii cetățeni, eh, cetățenii europeni să poată beneficia de pe urmă acestei propuneri importante cât mai curând posibil. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Cavada, aveți uh, cuvântul în finalul discuției. Mulțumesc uh, foarte rapid. Uh, mi-am notat uh, cu interes uh, majoritatea observațiilor care completează în unele cazuri așa în mod armonios munca deja făcută. Vreau doar așa anecdotic să l asigur pe colegul meu, domnul Le Breton, când mergeți cu mașina în Belgia o zi sau în Spania pentru 8 zile, nu doborăți nicio frontieră. Practic e același principiu și cumva acest regulament, din potrivă, consolidează activitatea și creația artistică națională. Nu trebuie să ajungem la uh, un fel de terci, așa, fără nicio culoare. Nu, trebuie să păstrăm uh, uh caracteristicile locale. E poate uh, Poate că n-ați înțeles bine, dar oricum vom putea discuta dacă mai aveți neînțelegeri, vă stăm la dispoziție. Dar, din păcate, ăsta este calendarul, doamne, nu știu dacă putem uh, merge mai repede acum, dar dacă cumva reușim, de ce nu? Deci, în cazul acestui calendar, vom uh, lucra cu echipele noastre ca să uh, încheiem munca și vă mulțumim tuturor care ați colaborat la un text care să nu fie dezechilibrat și care să aducă garanții. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Thereby we have finished point number... Mulțumesc am încheiat cu punctul numărul 5 și acum uh, continuăm cu punctul numărul 6 și anume analizarea uh, amendamentelor privitoare la aspectele transfrontaliere ale adopțiilor. Ai cuvântul domnul Zviev ca raportorul. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Cieszę się, że... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că putem să continuăm munca pe acest raport și subiectul acestui raport uh, stârnește un mare interes din partea deputaților și întotdeauna se petrece așa atunci când vorbim de chestiuni ce se referă la drepturile copiilor sau chestiuni care se referă la dreptul familiei. Și la fel se petrec lucrurile și în legătură cu acest raport care privește aspectele, aspectele transfrontaliere ale adopțiilor. Sunt 250 de amendamente pentru proiectul meu de raport și vreau să vă spun că nu doar membrii comisiei noastre au depus amendamente, ci și alți europarlamentari au făcut-o. Acum, majoritatea acestor amendamente completează textul sau introduc noi soluții, lucru care mă mulțumește pentru că înseamnă că se îmbogățește textul. Consider că majoritatea amendamentelor uh, sunt de calitate și pot să fiu de acord cu ele. Și am mai spus-o când am avut ocazia să-mi prezint proiectul de raport, și anume, prima parte Prima parte se referă la o viziune cu caracter global, să spunem, a problemei adopțiilor. Deci prezintă problema în manieră generală. Tot ce înseamnă procesul de adopții eh, internaționale. Nu e vorba, propriu-zis, de partea cu caracter legislativ. E mai degrabă un text care are eh, caracter de rezoluție. Dar această primă parte a raportului e și foarte importantă pentru că trebuie să descriem și să definim chestiuni foarte complexe care privesc adopțiile în general și adopțiile internaționale în particular. Deci, uh, se vorbește despre standarde minime care trebuie să existe în ce privește adopțiile internaționale. Ce se face referire și la funcționarea Convenției de la Haga privitoare la adopțiile internaționale și uh, Mă bucură să văd că majoritatea amendamentelor care se referă la partea asta a textului merg în direcția pe care am luat-o și eu atunci când am uh, elaborat proiectul de raport. Sigur, îmi dau seama că um, chestiunile legate de procedurile de adopție și de dreptul material privitor la adopții nu pot fi uh, de apanajul Uniunii Europene E ceva ce ține de competența exclusivă a statelor membre, acest subiect. De aceea, consider că ar trebui să avem reguli speciale atunci când uh, vom analiza aceste amendamente și uh, aș spune că ar trebui să ne axăm pe adoptarea amendamentelor în legătură cu care există un consens general și unde nu există niciun fel de controversă. Și consider că asta este abordarea care ne va permite să adoptăm până la urmă un document care pe viitor să poată constitui baza uh, a tot ceea ce se va face pe viitor în acest domeniu, că asta este obiectivul nostru partea a doua a raportului, um, ia forma unei anexe și vorba de o propunere de regulament care uh, pe viitor ar putea exista și intra în vigoare și să fie pregătit de Comisia Europeană, tocmai pe baza acestui raport pe care îl discutăm și la care lucrăm. Cred că există așteptări. Cred că există așteptări în acest domeniu pentru o propunere legislativă, dat fiind că cetățenii noștri sunt din ce în ce mai mobili, circulă din țară în țară, sunt din ce în ce mai multe proceduri de adopții internaționale în care sunt implicate toate statele membre ale Uniunii Europene. Deci acolo unde e posibil, și în măsura în care e posibil, cred că ar trebui să încercăm să avem o abordare comună și soluții comune în ce privește recunoașterea transfrontalieră a hotărârilor de adopție pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acum, în ce privește structura acestui proiect de lege, eu m-am bazat eh, pe regulile bine cunoscute și care funcționează foarte bine în diverse domenii ale dreptului comunitar, de exemplu recunoașterea reciprocă și până în executarea hotărârilor eh, instanțelor de justiție eh, deci, hotărâri ale unei instanțe dintr-un stat membru pusă în executare în alt stat membru. E un mecanism recunoscut și care a funcționat în practică și funcționează în continuare. Sigur că suntem conștienți uh, de faptul că atunci când uh, discutăm o propunere de recunoaștere a hotărârilor de adopție, atunci trebuie să respectăm regulile prevăzute în tratate. Asta e un lucru neîndoielnic, sigur. Acum trebuie să fim conștienți de faptul că documentele în care este prevăzut principiul de recunoaștere a hotărârilor instanțelor în Uniunea Europeană se referă la funcționarea, până la urmă, pieței comune. Ori noi astăzi vorbim aici de o chestiune complet diferită. Nu vorbim de piața unică. Ne referim la chestiuni care țin de drepturile copilului. Discutăm de chestiuni legate de dreptul familiei, care, și vă reamintesc acest lucru, ține de competența exclusivă a statelor membre. De aceea trebuie să aplicăm aici principiul bunului simț. Și trebuie să încercăm să elaborăm o propunere care să îndemne Comisia Europeană să, o ia, să ia ca bază această propunere ca pe viitor să facă o propunere legislativă. Și cred că aici noi cei din Comisia jury trebuie să vegem ca raportul nostru să se regăsească aspecte care să nu facă ca această propunere să fie respinsă pur și simplu și să nu mai fie abordat acest subiect uh, timp de mulți ani de zile în Uniunea Europeană. Sigur că uh, eu știu uh, foarte bine despre ce instrument juridic anume vorbim, da, vorbim aici și cred că trebuie să utilizăm în mod rezonabil niște instrumente care deja am dovedit că funcționează. Din nefericire, avem aici un uh, grup de amendamente la adresa care sunt foarte critic. Avem un prim grup de amendamente care se referă la uh, punerea în cauza clauzei ordinii publice, ba chiar uh, clauza interesului și ordinii publice e prezentată ca fiind un motiv de discriminare. Consider că uh, ar fi o pretenție absurdă. Domnilor și domnilor, clauza invocării ordinii publice constituie un principiu de bază al dreptului internațional privat. E vorba de o clauză existentă și în regulamentul Bruxelles 1, Roma 2 și în alte regulamente comunitare care privesc regimurile patrimoniale și a fost votat acum câteva luni înaintea vacanței în uh, ședință plenară. Această clauză ordinii publice există și în alte documente, adică în convenții internaționale și mai ales în convenția la care mă refer eu în uh, raport, și anume Convenția de la Haga din 1993, care se referă la protecția copiilor și la cooperarea în domeniul adopțiilor internaționale. Și atunci, cum putem să punem sub semnul întrebării această clauză? La fel, stau lucrurile cu un alt element care apare în cuprinsul unor amendamente care au fost depuse și anume respingerea recunoașterii hotărârilor de adopție sau imposibilitatea de a dispune de căi de atac atunci când uh, există respingerea recunoașterii uh, hotărârilor de adopție. Că dacă nu ar exista căi de atac, atunci pur și simplu nu ar putea funcționa aceste regulamente și putem să aruncăm la coșul de gunoi acest text. Să-l dăm uitării. Să nu mai vorbim de faptul că o asemenea abordare ar fi pur și simplu contrară principiului accesului universal la justiție. E ceva ce e contrar principiului uh, accesului la o cale de atac. Principiul care există și e prevăzut întotdeauna în orice procedură și uh, care, bineînțeles, că trebuie să fie prezent și în acest caz uh, în favoarea tuturor părților la o astfel de procedură. Sigur că Trebuie să ne amintim care este natura subiectului pe care îl tratăm aici. De aceea este dificil să facem câteodată distinție între chestiuni ideologice și cele de, de natură juridică, dar cred că e necesar să facem. Trebuie să depășim abordarea strict ideologică în textul nostru și a trebuit să încercăm și să facem eforturi să găsim soluții care să fie acceptabile tuturor. Deja comisia noastră a analizat multe uh, subiecte și întotdeauna ne-a spus că mai bine facem un pas mic pe calea cea bună decât să ajungem la o distanță mare, dar pe un drum greșit și apoi să așteptăm uh, să uh, ne regăsim direcția. De aceea mă opun amendamentelor depuse și care privesc uh, chestiunile de Uh, sarcină și gestație prin terți. Cred că toată, toate chestiunile astea nu trebuie să facă parte din raport. E o chestiune separată și pentru asta ar fi necesar un alt text. Și ar trebui să e o chestiune uh, care merită să-i se acorde toată atenția și să nu fie folosită în mod partizan, uh, încercându-se includerea sa în acest raport. De aceea m-aș opune tuturor acestor amendamente care, privește, care privesc mamele purtătoare. Și Uh, și această săptămână aș dori să îmi prezint uh, propunerea de compromis, după cum am spus, în multe amendamente care au fost depuse, deci um, ar fi bine ca săptămâna viitoare să putem avea o reuniune de lucru uh, în cursul care să încercăm să facem progrese în munca noastră Um, fără să implicăm pe toți membrii comisiei în acest, în acest uh, subiect, dar cred că vom, vom putea duce la bun sfârșit munca noastră și sper să pot prezenta textul Uh, spre a fi supus uh, la vot uh, la reuniunea noastră în luna noiembrie ca să încheiem munca până la sfârșitul anului. Mulțumesc tuturor celor care au depus amendamente și care au contribuit la lucrările noastre, care au prezentat observații și întotdeauna sunt deschis, aștept comentarii din partea tuturor colegilor și mă bazez pe colaborarea voastră pentru ultima parte a raportului. Mulțumesc, domnul Buda! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Zilesca pentru expunerea făcută și pentru abordarea pe care domnia sa a avut-o, pentru deschiderea de a discuta acest subiect extrem de important și cred că dacă ne uităm la numărul mare de amendamente depus, ne dăm seama cât de sensibilă este această problemă legată de adopțiile internaționale. Mărturisesc că în vremea când eram uh, avocat am lucrat parte pe adopții internaționale știu care sunt dificultățile acestor, uh, acestui mecanism și este foarte important uh, ca prin materialul pe care noi uh, îl creionăm astăzi, aici în Parlamentul European, să trasăm liniile, să spun așa, directoare pentru o eventuală modificare sau eventuale reglementări din partea Comisiei și în același timp, așa cum s-a spus, să mergem pe ceea ce înseamnă respectarea interesului superior al copilului. În același timp, uh, eu cred că, um, deși noi legiferăm pentru ceea ce înseamnă nu Uniunea Europeană pe bună dreptate, cred că nu este lipsit de interes să introducem în discuție, chiar dacă nu astăzi, poate mâine, poate poimene, necesitatea ca și alte state care au legături cu Uniunea Europeană, și aici mă refer la Norvegia și Elveția, că avem parteneriate pe diverse paliere încheiate cu aceste state, să introducem în ecuație și uh, aceste aspecte care țin de uh, drepturile copilului. Pentru că nu vreau să uh, fac o istorie știind foarte bine că în Norvegia sunt probleme cu ceea ce înseamnă um, um, uh, adopțiile uh, copiilor care nu respectă regulile pe care noi le inserăm astăzi aici, și pe bună dreptate nu vedem copilul ca fiind proprietatea unui stat, ci a părinților. În același timp nu poți să faci o adopție fără să audiezi părinții biologici și așa mai departe. Cred că ar trebui să ne gândim undeva, cândva, să introducem această chestiune în discuție. Pe de altă parte, sunt extrem de preocupat când discutăm de adopțiile internaționale, de ceea ce înseamnă urmărirea copilului și după ce are loc această adopție în statele membre. Pentru că există posibilitatea ca după ce are loc adopția unui copil într-un stat membru sau în ipoteza în care părinți din state membre ale Uniunii Europene sunt decăzuți în drepturile părintești, ei să fie dați spre adopție în țara respectivă. Și când vă spun acest lucru, am în minte un caz din Marea Britanie pe care cred că vi l-am mai spus odată la Comisia Juridică, când părinți români stabiliți în Marea Britanie au fost decăzuți din drepturile părintești și nu intru în uh, amănunte asupra acestei chestiuni, dar copiii lor au fost dat spre adopție unei familii compuse din persoane de același uh, sex, în condițiile în care în România nu există această posibilitate, noi nu avem recunoscută căsătoriile încheiate între persoane de același sex um, și evident că nu există uh, posibilitatea unei astfel de adopții. Eu cred că noi nu putem să ignorăm acest lucru, adică trebuie să ne asigurăm că acel copil care se dat spre adopție are posibilitatea să se dezvolte în același mediu cultural, dacă vreți religios sau de orice altă natură, cu țara în care el provine pentru că altfel nu putem vorbi de respectarea interesului superior al copilului, decât plecând de la țara lui um, de origine. Dar um, cred că până la urmă o să reușim să găsim o formulă de echilibru aici, pentru că, sigur, statele membre. Ele sunt uh, uh, suverane în a stabili anumite uh, lucruri, dar în același timp, totuși, jaloanele mari trebuie să le stabilim noi aici, în, în Parlamentul European, pentru că noi așa de asta vorbim de uh, Uniunea Europeană și ca o, o expresie a solidarității în tot ceea ce facem noi. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Hautala. Thank you, Chair. Mulțumesc. Am unele întrebări în legătură cu propunerile pe marginea articolului 6, în legătură cu uh, refuzarea recunoașterii. Și spune că în ce privește aplicarea uh, oricărei părți interesate, recunoașterea adopției într-un stat membru poate fi refuzată doar dacă o asemenea recunoaștere este contrară politicilor publice din statul respectiv sau eu aș spune că ordinii publice să fie contrară. Eu cred că ordinea publică este conceptul uzitat în legislație și de aceea cred că ar fi bine să înțelegem la ce tip de situații ne referim prin această prevedere, pentru că altfel poate suntem puțin confuzi în formulare și domeniul de aplicare ar fi mult prea uh, vast. Mulțumesc. Doamna Rozier are o observație tehnică. Nu. Uh, de obicei uh, așteptam să-mi dați cuvântul pentru că se dă cuvântul raportorilor din umbră. Eu sunt raportoare din umbră uh, din partea grupului S și D. Vă rog, aveți cuvântul, spune președintele. Deci doresc să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport este important să permitem recunoașterea automată a adopțiilor internaționale. Este o situație destul de problematică uh, există de multe ori petiții care sunt adresate direct Parlamentului. Deci trebuie să încercăm să rezolvăm această problemă și este nevoie de o legislație europeană. Tocmai de aceea mulțumesc raportorului. Trebuie să creăm o garanție juridică pentru protejarea dreptului copilului și drepturilor părinților. Iar în acest sens e important ca interesul superior al copilului să fie principiul central uh, atunci când se iau decizii de adopție și ca statele membre să garanteze posibilitatea copilului să se exprime liber Sigur că opinia copilului uh, trebuie să fie importantă atunci când se ia o decizie. Există foarte multe amendamente și uh, sigur că există o serie întreagă de propuneri pe care și raportorul propune să le refuzăm, pentru că ar risca să, să dilueze conținutul textului. Uh, deci, eu cred că există multe elemente pe care am putea să le eliminăm, să ne concentrăm în dezbaterea noastră pe esența conținutului, pe uh, interesul uh, copilului care trebuie să primeze. Și uh, după aceea, sigur, să uh, nu uh, apară conflicte între interesul copilului și uh, ordinea uh, uh, de drept a statului. Dar trebuie să fie și eliminată orice posibilitate de discriminare, pentru că este una din valorile pe care Parlamentul nostru le apără. Doresc să mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și uh, am avut de, și sper că vom avea schimburi de vederi fructuoase în pregătirea variantei definitive a textului. Mulțumesc foarte mult, domnul Raniev. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Aș dori să îl felicit pe domnul Siefca pentru acest proiect de raport. Îi doresc uh, succes în uh, negocierile cu colegii, pentru că sunt peste 200 de amendamente. Cred că uh, raportorul și raportorii din umbră se vor lăsa ghidați de interesul copilului care trebuie să primeze și uh, că ne vom centra demersurile noastre vis-a-vis -vis, uh, adopțiile pe uh, interesul de care vorbeam al copilului și al familiei. Trebuie să existe din acest punct de vedere o pregătire adecvată a judecătorilor, lucrătorilor sociali, a tuturor celor care sunt implicați în uh, procedurile de adopții, dar și, și uh, organele uh, guvernamentale vor trebui să coopereze. Eu m-aș bucura dacă certificatul european de adopție ar fi unul uh, uh, multilingval și uh, cineva ar suporta și cheltuielile de traducere. Mulțumesc, domnul de Breton. Mulțumesc. Uh, Convenția de la Haga din 1993 uh, uh, cred că prevede o serie întreagă de avantaje pentru o cooperare internațională liber consimțită între state și respectă suveranitatea fiecărui uh, stat. Nu. Acum, în ce privește recunoașterea din partea fiecărui stat a adopțiilor care sunt hotărâte pe teritoriul altui stat, uh, și, uh, și cum poate fi respectată suveranitatea unui stat, pentru că dacă o parte recunoaște hotărârile, poate să încalce propria ordine. Da, sigur, lumea nu este perfectă și în ce privește recunoașterea adopțiilor internaționale sunt probleme, dar nu sunt sigur că Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de această chestiune, pentru că apreciez bunele intenții ale fiecăruia dar trebuie să uh, ne gândim și la care ar putea fi consecințele nefericite, pentru că va trebui să avem rezerve de ordine publică, au fost invocate deja pentru că până la urmă înseamnă să respectăm ordinea publică dintr-un stat, înseamnă să respectăm suveranitatea statului respectiv. Uh, și este un domeniu în care uh, statele își doresc până la urmă capacitate de acțiune. Și uh, după aceea uh, în ce privește și problemele Alors j'aimerais euh, terminer par une remarque plus générale. Problemele legate de mamele surogat, iarăși trebuie să ne întrebăm cum putem folosi atunci interesul superior al copilului în acest context. Eu sunt uh, ostil acestui concept pentru că este unul individualist. Convenția de la Haga a fost făcută în interesul copilului, dar și în interesul familiei și acest aspect nu trebuie să fie ignorat. Mulțumesc, doamna Hautala. Da, uh, cred că deja de două ori în cadrul discuției s-a vorbit despre conceptul de surogat. Dar eu cred că este o altă chestiune, de fapt. Și eu cred că în această comisie poate că până la urmă va trebui să uh, ne ocupăm și de această problemă. Când am avut uh, o vizită legată de Convenția de la Haga privind dreptul privat uh, iarna trecută, ne-au vorbit experți despre această chestiune și erau uh, conștienți că activitatea pe care o pregătesc ei va fi importantă pentru Comisia noastră și pentru Parlamentul European, dar este o observație pe care o fac în paranteză. Nu trebuie să existe neînțelegere în legătură cu poziția Parlamentului European vis-a-vis -vis de această chestie pentru că va exista și un uh, raport privind uh, respectarea drepturilor omului într-un, în fiecare an. Eu cred că trebuie să analizăm în amănunt și această chestiune. Mrs. Regner. Doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește mamele surogat, ar trebui întotdeauna să avem în vedere drepturile copilului. Indiferent uh, cum dorim să procedăm, dreptul uh, copilului să fie inalienabil. Și există și chestiuni dificile, dar ele au loc în Europa și până la urmă trebuie să fie reglementate legal. Dar de ce doresc să intervin acum? Eu cred că observația mea nu este strict legată de raport. În ultima săptămână verde a avut loc o delegație. Um, um, ne-am deplasat la Montevideo și este vorba de un grup de lucru care se ocupă de o problemă care apare în multe cazuri de adopție. Răpirile sau o proveniență neclară de unde provine copilul care urmează eh, să fie adoptat. Și un reprezentant al Națiunilor Unite a spus că prin teste ADN se poate constata uh, proveniența copilului și ar fi necesar ca în dreptul internațional aceste uh, teste de uh, ADN să fie până la urmă obligatorii și uh, lui Stegrandes și domnul uh, și uh, alți colegi Uh, au fost de față și am înțeles că este o propunere rezonabilă, deci oare nu ar fi nevoie de un raport de inițiativă în acest context? Nu știu dacă Comisia Jurii ar fi neapărat uh, comisia competentă în fond. Dar iată că vorbim astăzi despre adopții și domnul Siefka a elaborat un proiect de raport foarte bun. Ar fi posibil ca în acest stadiu uh, să mai uh, facem o propunere plenului uh, să ținem seama și de acest subiect, pentru că eu cred că există interes politic și pentru acest aspect. Thank you very... much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Bergeron. Aș vrea să aprob abordarea doamnei Regner. Am schimbat câteva cuvinte înainte de a veni și cred că chiar deși, uh, deși acest uh, marcaj ADN este șocant, pentru că ar fi urmărit ca un animal, pot să vă spun că am uh, trăit acest lucru în România, pentru că am vrut să adopt un copil din România și Uh, când mi s-a dat copilul, am, fost, uh, am întrebat dacă mama consimțea sau nu, pentru că nu exista niciun fel de documentație, nu exista nimic. Deci este într-adevăr o problemă foarte mare. Uh, raportul domnului Țvifca este extrem de interesant și nu sunt deloc de acord cu domnul Breton. Eu am fost eurosceptică pentru că uh, Uh, mi se pare că Uniunea Europeană se ocupă de mașini unelte în loc să se ocupe de oameni, dar acest raport se ocupă de oameni. Și este normal ca atunci când un copil este adoptat, adopția lui să fie recunoscută în toate țările. Asta este obiectul acestui raport. Convențiile bilaterale între state nu sunt suficiente și dreptul european vine la fix. Domnul Zvivca, să știți că există două tipuri de adopție. Adopția simplă și cea cu drepturi de pline. Uh, în uh, adopția simplă, părinții nu au toate puterile pe care le au într-o adopție cu puteri de pline. Dar această adopție există și cred că ar merita să aruncăm un ochi și pe ea. Uh, mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, mi se pare extrem de important. Domnul Cavada. Foarte rapid, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc uh, colegului Țvivca pentru că pentru uh, raportul său uh, extins și uh, vreau să spun că am încredere, având în vedere stilul în care l-ați abordat. Uh, pentru a răspunde, a le răspunde domnilor Bergeron și Regnar, avem uh, niște convenții cu state terțe. Există un mare val de mobilitate uh, a copiilor în statele membre. Cineva a vorbit de România, există și în Bulgaria și n-ar trebui să fim indiferenți. Ar trebui să reflectăm serios la dramele uh, care uh, s-au uh, derulat în America Latină în urmă cu 25 de ani. Multă lume a vorbit despre Montevideo și pot să mărturisesc și eu că am văzut în Argentina, în Chile, în Brazilia, în Columbia, toate aceste probleme. Și că, într-adevăr, este o plagă mondială care nu este rezolvată nicăieri, care nu este abordată nicăieri, uh, și care, din păcate, este acoperită de o tăcere absolută, o tăcere asurzitoare. Vorbim de dictaturi care au strămutat copii sau au torturat părinți sau uh, familii întregi sau au dat spre adopție forțată copii și nu găsesc nicio altă soluție decât ADN-ul pentru a încerca să reconstitui uh, legitimitatea uh, dreptului copilului la familia biologică dacă și-o dorește. Am făcut, avem multe progrese de făcut și pentru prima oară, sau de fapt nu, pentru încă o dată mă înscriu și ader la ideea că Uniunea Europeană a făcut să progreseze drepturile umane și în special protecția copilului, care reprezintă un sector naționalizat și naționalist care de multe ori se înșela foarte tare. Nu vreau să introduc aici istoria mea personală, dar uh, vreau să vă spun că știu despre ce vorbesc. Mulțumesc foarte mult! Din uh, observațiile domnului Le Breton am înțeles că ar trebui să avem o dezbatere în ceea ce privește conceptul de suveranitate. Pentru că după cum știți, dezbaterea ar putea da falsa impresie că suveranitatea este atașată cumva doar uh, unui stat. Așa cum doctrina de stat și drept uh, spune acest lucru și, cum este confirmat de multe uh, curți constituționale, există mai multe niveluri de suveranitate, nu doar la nivel de stat, ci și la un nivel mai înalt. Există suveranitatea poporului, poporul poate decide că o parte din suveranitatea statului poate fi uh, mutată la un alt nivel, deci cred că am putea discuta acest lucru la un moment dat pentru a clarifica faptul că nu doar statele beneficiază de suveranitate. Acum, în numele Comisiei, doamna De Luca. Eh, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ar dori să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport cuprinzător pe acest subiect cât se poate de sensibil, acolo unde statele membre au puncte de vedere divergente. De aceea, Comisia crede că este important să fim cât mai clari în privința subiectului pe care îl discutăm. Recunoașterea transfrontalieră a ordinilor de adopție la nivelul UE. Și în special să ne punem de acord ce nu cade sub incidența acestui uh, subiect, pentru că recunoașterea transfrontalieră a ordinelor de adopție în cadrul UE nu ține de adopția forțată sau fără consimțământ care are loc într-un stat uh, membru UE sau într-un stat uh, sau cu un stat terț, cu Norvegia, spre exemplu, nu ține nici de uh, Uh, mamele surogat, nu ține nici de traficul cu copii, nici de dreptul uh, național uh, referitor la adopții, care ține de competența statelor membre, nu se referă nici la adopțiile între țări, pentru că acestea sunt adopții în care părinții și copilul sunt în state diferite. Aici vorbim despre împrejurarea în care o adopție națională are loc într-un stat membru și părinții adoptivi ar dori ca această adopție să fie recunoscută de un alt stat membru. Și vorbim despre faptul că lipsa acestei recunoașteri ar putea atrage pentru părinți Uh, probleme, cum ar fi libertatea de circulație în UE și ar atrage probleme și pentru copil, pentru că statutul lui juridic este nerecunoscut. Deci, cred că acesta este subiectul discuției noastre și celelalte subiecte sunt evident foarte importante, dar Comisia consideră că nu trebuie să punem totul într-un singur raport. Așa cum au discutat și alte comisii uh, uh, problema adopției fără consimțământ, trebuie să definim care este subiectul discutat. Comisia consideră foarte serios propunerea făcută de raportor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Sfiefca, aveți un ultim cuvânt. Mulțumesc foarte mult! Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au vorbit, vă mulțumesc pentru aceste comentarii extrem de interesante. În special doresc să-i mulțumesc doamnei Delecam de la Comisia Europeană pentru că în câteva fraze ați rezumat ceea ce stă, ceea ce este fundamentul acestui raport. rezumatul substanței, fondului acestui uh, raport uh, mă va ajuta să, am, uh, să finalizez mult mai rapid acest raport. Toate comentariile au fost foarte interesante. Domnule Lebreton, vă respect poziția, dar nu sunt deloc de acord cu ea și atunci nu o să reacționez la observațiile dumneavoastră. În ceea ce privește ordinea publică și rezerva de ordinea publică, menționată de doamna Hautala, vreau să vă reamintesc că am avut un studiu pe această temă, un studiu de, al unui profesor de la Sorbona, care este accesibil secretariatului, dacă doriți să-l uh, citiți. Și vă reamintesc încă o dată că este un principiu de bază în dreptul internațional. Zasada, care występuje în dreptul civil internațional. Este deci un principiu pe care îl regăsim în documentele adoptate, pe marginea cărora am lucrat și pe care le-am și discutat. Repet, ceea ce v-am solicitat la începutul intervenției mele. Haideți să fim reticenți în ceea ce privește uh, introducerea acestor elemente importante în raport. Toate elementele sunt importante, este, sunt aspecte ele, elementare și principii fundamentale legate, care țin de fapt de, de dreptul copilului. Uh, în ceea ce privește adopția forțată, spre exemplu, sau fără consimțământ sau care nu respectă legile, cooperarea internațională, mamele surogat, toate astea sunt extrem de importante și am putea vorbi despre ele. Dar haideți să încercăm să atragem atenția asupra competențelor noastre. Ce vrem noi de fapt să rezolvăm? Trebuie să avem o soluție mai bună pe întreg teritoriul european în ceea ce privește recunoașterea adopțiilor. Asta este unica noastră intenție. Despre rest putem revorbi mai târziu, bineînțeles. Putem vorbi despre acest uh, subiect menționat și de președintele Svoboda. Trebuie să vorbim despre această abordare suveranitatea la diverse niveluri și în diverse dimensiuni. De obicei, suveranitatea este tratată într-un mod foarte limitat. Doresc încă o dată să repet propunerea de a face o reuniune de lucru săptămâna viitoare plecând de la o abordare, n-aș zice minimalistă, ci mai degrabă realistă. Trebuie să ajungem la un acord între diversele grupuri politice. Asta nu închide ușa unei discuții mai aprofundate. Dar, pentru a salva această propunere, care are șanse de realizare, ca proiect legislativ al Comisiei Europene, haideți să încercăm să fim reticenți și să nu introducem toate aceste elemente în sac. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat, deci, punctul 6 și mergem la punctul 7, schimb de păreri în ceea ce privește detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Și îi dau cuvântul domnului Cavada. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, propunerea de directivă care modifică directiva privitoare la detașarea lucrătorilor și care datează din 1996, uh, are ca obiect introducerea unui număr de măsuri noi pentru a lupta împotriva unor practici neloiale care au apărut în Uniunea Europeană și astăzi uh, mai multe state membre denunță insistent aceste practici. Uh, astfel aș dori să reamintesc cele trei principale modificări pe care astăzi dorim să le introducem. În primul rând, în ce privește detașarea directă se introduce conceptul de remunerare care înlocuiește uh, pe, înlocuiește conceptul de salariu minim. Deci salariu minim e înlocuit de remunerație. Asta se va aplica tuturor lucrătorilor care se găsesc în același loc și care fac aceeași muncă. Deci e un fel de egalitate de tratament pe baza locului și a calificării lucrătorului. De asemenea, se va prevedea posibilitatea pentru aceste state membre de a, de a impune aceeași remunerație pentru lucrătorii uh, în cazul de subcontractare. Un al doilea punct la care vreau să mă refer e faptul că propunerea Comisiei modifică regulile referitoare la uh, întreprinderile, agențiile de muncă temporară și se prevede că condițiile care se vor aplica uh, firmelor transfrontaliere de muncă temporară, deci agențiile de muncă temporară care pun lucrătorii la dispoziția firmelor de altă parte a frontierei, trebuie să fie aceleași norme care se aplică uh, firmelor din cadrul național, astfel încât lucrătorii uh, sunt puși pe picior de egalitate. Un al treilea punct care trebuie subliniat. Uh, propunerea prevede să se limiteze durata detașării la 24 de luni. Și uh, după expirarea acestui termen, statul membru gazdă al unui uh, lucrător detașat va deveni țara în care munca este făcută în mod obișnuit. Deci se introduce o noțiune de limitare în timp. După cum știți, acest text a făcut obiectul unei proceduri de cartonaj galben, iar Comisia a decis să-și mențină propunerea. Concluzia Comisiei a fost că argumentele uh, înaintate nu au fost întemeiate și admit că sunt mai degrabă de acord cu raționamentul ăsta. Cred că era necesară o revizuire și toate statele se plâng și uh, alegătorii și mai ales toți cei care uh, sunt angajați la IMM-uri, dar și în marile firme, uh, au putut constata că există un element uh, foarte vizibil de inegalitate, această relocare a uh, lucrătorilor sau întreprinderilor naționale și apoi o nedreptate gravă, pentru că calificarea unui instalator din Bulgaria e aceeași cu a unui instalator din țările baltice. Deci trebuia modificat acest text din 96 și consider că revizuirea e necesară și e chiar urgentă pentru că am putut constata că se fac abuzuri cu consecințe grave, mai ales pentru uh, firme tip uh, cutie poștală și aici apare o a doua problemă și anume nu se respectă regulile o comportare din punct de vedere moral ilegală, dar juridic pentru moment e încă acceptat acest comportament, deci trebuie să reacționăm. Apoi, cadrul uh, care reglementează deplasarea lucrătorilor uh, trebuie și revizuit și sper că prin această propunere uh, se va și putea face. Revizuirea, sigur că nu trebuie să pună bariere în calea libertăților garantate de tratate, și nici nu o face, și mă refer mai ales la liberta, libera circulație a lucrătorilor, libertatea de a-ți alege un domiciliu, apoi libertatea de a presta servicii. Nu e vorba de a pune frână acestei mișcări foarte utile, ci de a introduce o situație de egalitate și de a evita distorsiunile care au efecte foarte negative pentru economie, pentru locurile de muncă, pentru firmele europene și uh, în calitate de raportor pentru aviz la Comisia Jurii, eu consider că nu trebuie să interferăm în competen- asupra competenței Comisiei pentru Ocupare. Noi suntem responsabili cu interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii Europene și punct. De aceea <clears throat> aș dori să includ în avizul nostru niște observații privitoare la modul în care această propunere uh, se, se articulează cu regulamentul Roma 1 și dacă aceste documente sunt compatibile. Calendarul pe care vi-l propun e următorul. Dimineața asta parcă sunt o agendă. Bun. Prezentarea proiectului de aviz pe 28 noiembrie, termenul pentru depunerea amendamentelor 7 decembrie, și adoptarea avizului în comisia noastră în februarie 2017. Spre informare, Comisia pentru Ocupare a prevăzut să se voteze raportul în aprilie 2017. Datele propuse aș spune că sunt rezonabile și coerente cu cele ale Comisiei competente pe fond. Din nou, vă spun că vă stau la dispoziție ca să lucrăm în armonie cu toți cei care vor dori să îmbunătățească avizul și vă mulțumesc. Uh, Zlot. Mulțumesc, domnul Zlotovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka słów na... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, spune și eu câteva cuvinte uh, pe tema uh, detașării. Eu cred că revizuirea directivei propuse de către, de, propuse de către comisie poate stârni dubii de natură juridică, pentru că fără un studiu uh, de natură juridică, noi nu știm și nu vom ști dacă aceste schimbări vor avea un impact asupra transparenței dreptului european. Sigur, vedem că există studii chiar și fără, scuzați, mă scuzați, există defecte chiar și fără un studiu uh, aprofundat nu cred că se respectă regula subsidiarității. 11 state membre au declanșat procedura cartonașului galben, ceea ce ne arată foarte bine că nu e vorba doar de opinia unuia sau altuia din uh, statele membre. E un principiu foarte important, cel al subsidiarității, ca să putem avea un echilibru între instituțiile uh, europene și, pe altă parte, guvernele naționale. Uh, Comisia și Parlamentul au hotărât să, și-au cerut să se respecte acest principiu. Dacă se ignoră această rezistență, înseamnă că uh, se ignoră valorile pe care trebuie să le apere Comisia. Și apoi Comisia nu a respectat anumite obligații care îi incumbă. A avut o abordare prea uh, generală, nu a desfășurat consultații cu partenerii sociali, nu a făcut nici studii economice cu privire la impactul acestor măsuri, ceea ce ne pune să ne uh, ne întrebăm uh, care, de fapt, sunt intențiile Comisiei. Uh, comisia cred că nu face decât să respecte opinia unor anumite state membre care nu detașează lucrători. Deci nu s-a făcut un studiu de impact, repet. Numeroase firme pot uh, pur și simplu să-și încheie existența din cauza acestei revizuiri. Uh, nu știu dacă e bine să uităm acest lucru. Trebuie să menționăm și faptul că acest, această revizuire ar putea uh, stârni un adevărat haos juridic față de regulamentul Roma 1, pentru că prin, se creează un conflict între principiile în vigoare actualmente ale dreptului european și principiile în vigoare la nivel național. Și vedem asta deja, asta ne spune de altfel serviciul juridic al Consiliului. Cred că nu are niciun sens să facem asemenea propunere într-o situație în care nu am terminat încă cu punerea în aplicare directivei din 2014, care avea rolul tocmai de a lupta împotriva tuturor cazurilor de încălcare a uh, dreptului comunitar. Dacă nu se va face un studiu de impact în aceste revizuiri, cred că nu vom putea uh, avea o atitudine rezonabilă. S-ar uh, afecta însăși uh, temeiul Uniunii Europene, o limitare a, un, a termenului de detașare la 24 de luni nu cred că ajută la soluționarea problemelor din uh, diferite sectoare unde lucrătorii detașați constituie chiar grupul cel mai important. Și în rezumat, aș dori să spun că uh, o eliminare a diferențelor de salarizare în statele membre nu se poate face printr-un regulament impus de sus. E un proces economic și natural care trebuie să se desfășoare treptat. Uneori durează mai mult, uneori mai puțin, însă să pretindem noi să dirijăm de sus ar însemna să aibă de suferit consumatorii și lucrătorii care prestează eh, serviciile și care sunt eh, contractați de aceste uh, agenții. Dacă încercăm noi să reglementăm prea mult acest sector, nu vom face decât să sporim haosul de pe când noi au de suferit IMM-urile mai ales. Și atunci, în loc să luptăm împotriva abuzurilor, nu facem decât să creăm condiții ca să uh, apară și mai multe abuzuri. Așadar, cred că nu putem vorbi de o legislație care să poată fi caracterizată ca fiind rațională. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hautala! Vă mulțumesc. Cred că raportoarea dreptate trebuie să ținem cont ce se face la Comisia pentru Ocupare. Sunt și, și de acord uh, cu, cu faptul că această procedură de cartonaș galben nu este convingătoare și cred că Comisia face bine că face această propunere și consider că e un pas înainte important pentru a garanta egalitatea condițiilor de muncă în întreaga Uniune Europeană. Dar ce mă îngrijorează pe mine e noua propunere care vine din partea președinției slovace în legătură cu aplicarea conceptului de remunerație pentru detașare mai uh, îndelungată decât 9 luni cele mai scurte uh, decât acest termen uh, ar rămâne în conceptul de salariu minim. Aici cred că avem o problemă reală uh, de discriminare și avem o problemă de tratament diferit în condiții similare și aș dori să mă refer la o sentință a curții C396 pe 13 E vorba cazului uh, Sindicatului Lucrătorilor Electrici din uh, Finlanda, unde s-a aplicat conceptul de salariu minim, în sensul în care se aplică toate elementele unei remunerații. Eu înțeleg că Comisia Europeană propune revizuirea uh, directivei cu privire la, sau ținându-se cont de această sentință. Deci, în fine, propunerea de compromis a Slovaciei nu doar că ar slăbi textul și l-ar devia de la principiul tratamentului egal, ci ar afecta și sau, uh, interpretarea curții conform care regulile remunerației aplicabile uh, lucrătorilor locali se aplică și lucrătorilor detașați. Deci trebuie să examinăm atent situația, cred că e de datoria noastră să vedem exact ce se întâmplă și la Consiliu. Thank you, uh, Mr. Le Breton. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, această propunere de directivă uh, privitoare la lucrătorii detașați, uh, sigur că mă are în mine un adversar din principiu, pentru că ea încearcă să atenueze diferențele de remunerație între lucrătorii detașați și lucrătorii locali, însă uh, cred eu că are un defect fundamental și anume menține diferența sacinilor sociale, pentru că lucrătorul va plăti toate impozitele în țara de origine, dar nu asta e problema pe care discutăm astăzi, ci problema e că e vorba de o propunere care ne arată că există o problemă de, problemă de subsidiaritate și asta a creat uh, fenomenul cartonașului galben de pus de 11 state. Eu cred că nu uh, putem uh, să punem în bază pe voința Uniunii Europene sau Comisiei Europene de a respecta cu adevărat principiul, sub, principiul subsidiarității, că este constant încălcat. Noi suntem Comisia pentru Afaceri Juridice și v-aș da un exemplu și sunt convins că e vorba de o încălcare flagrantă. Vă menționez pe scurt raportul Interfeld, uh, care tocmai a fost votat la Comisia Libe și care prevede un mecanism de evaluare pentru a ști dacă un stat încalcă statul de drept și drepturile fundamentale. Sigur, mă refer la mecanismul prevăzut de articolul 7 al Tratatului Uniunii Europene. Să știți că această propunere intră în contradicție cu un aviz al Serviciului Juridic al Consiliului din 27 mai 2014, document uh, Uh, care interpretează acest articol 7 și care ne arată că e o procedură de supraveghere care nu include o fază prealabilă de evaluare și deci nu uh, constituie un temei juridic pentru că această fază prealabilă de evaluare care totuși e prevăzută în raportul Indefend, deci pentru că această fază să uh, existe. Și atunci ce va face comisia? Jurii, vă întreb, pentru că problema cu raportul în felt e că conferă competențe comisiei pentru a adopta recomandări și un uh, tablou de bord și atunci adaug articolul 7 niște dispoziții care nu ar trebui adăugate. Așadar întreb, ce va face comisia noastră? Vă da ocazia să demonstrați că cu adevărat țineți la principiul de subsidiaritate. Mrs. Delvaux? Doamna Delvaux. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la raportul domnului Cavada pentru a vă spune că grupul nostru apreciază propunerea Comisiei și principiul că trebuie să existe aceeași remunerație pentru același tip de activitate în același loc, trebuie să fie un principiu de drept. Nu am niciun fel de problemă uh, să apăr această idee într-o Europa în care în centrul atenției noastre trebuie să se afle binele cetățeanului. Și eu cred că din moment ce este vorba despre uh, o chestiune transfrontalieră, nu știu de ce am viola principiul subsidiarității, pentru că nu uh, interzicem în niciun fel posibilitatea statelor membre să legifereze în domeniul codului muncii și al condițiilor de muncă. Deci uh, nu aș invoca această obiecție a subsidiarității și salut faptul că uh, au fost uh, examinate de către comisie cartonașele galbene și am înțeles, domnule președinte, că ați trimis o scrisoare serviciului juridic cu o serie întreagă de întrebări. Deci cred că vom avea ocazia să revenim asupra uh, acestui subiect când vom primi răspunsurile și salut și foaia de parcurs stabilită. Oricum, aș aminti aici că obiectivul pieței unice este să uh, existe condiții reale de egalitate și niciun caz fie afectate drepturile lucrătorilor. Este un principiu fundamental pe care trebuie să-l apărăm și în deciziile noastre viitoare. Mulțumesc foarte mult! Doresc să spun și eu câteva cuvinte, nu? dar eh, domnul Crisogonos dorește să mai intervină. Dați-mi voie să spun că, din punctul meu de vedere, nu există niciun fel de încălcare a principiului subsidiarității vorbim despre o chestiune pan-europeană care trebuie să fie uh, rezolvată prin uh, reguli care să fie general valabile și uh, trebuie să umplem vidul existent, să aducem unele corecții în neajunsurile încă existente pentru a-i proteja mai bine pe lucrători. Deci, eu nu cred că ar exista vreo problemă legată de principiul subsidiarității. Mulțumesc foarte mult! Nu există alte solicitări de a interveni? Bun. Uh, voi uh, spune și eu câteva lucruri și mă servesc de limba cehă. Eu uh, consider că propunerea Comisiei nu este foarte bine echilibrată în ce privește unele probleme ale pieței interne. Iar lipsa de echilibru înseamnă că, pe de o parte, se analizează problemele de remunerație, sigur, ele sunt foarte importante. Pe de altă parte, companiile din noile state membre nu mai beneficiază de avantajele eh, competitive pe care încă le mai au. Iar în ce privește industriile deosebit de mobile, eh, transportul sau eh, organizarea de expoziții, nu sunt considerate în mod special ca fiind semnificative în această uh, propunere. Se stabilește o perioadă maximă pentru detașare, dar trebuie să existe și perioade minime de detașare pentru care principiile de remunerare egală la loc de muncă egal și pentru volum de muncă egal ar trebui să funcționeze. Trebuie să ne, uh, ne gândim și la aceste aspecte dacă ne dorim o piață unică uh, uniformă. De ce ă, un lucrător la Kaufland în Germania ar trebui să fie plătit altfel decât un lucrător la Kaufland în Republica Cehă. Dar dacă ă, ne gândim și la elementele toxice din această propunere, ele se regăsesc în faptul că anumite companii din anumite state europene își vor pierde uh, avantajele competitive. Și atunci o să apară probleme dacă și companiile din vechile state membre ale Uniunii Europene uh, Uh, nu ar trebui să renunțe la avantajele de care au beneficiat pe piețele din noile state membre. Acestea ar fi observațiile mele legate de uh, propunerea de raport a domnului Cavada. Mulțumesc tuturor pentru participarea la această dezbatere. care uh, uh, s-au referit și la textele care au fost analizate. Mă refer la celebra directivă Bolkenstein care după aceea s-a transformat în directiva doamnelei Evelyn Gebhardt și inițial au existat uh, atacuri furioase parțial și justificate. Au existat campanii naționale europene împotriva acestui de directive care au fost mai puțin uh, vizibile. Nu știu dacă acest text se transformă într-un uh, panaceu universal care va rezolva toate problemele, dar vreau să spun două lucruri. Legile se fac pentru a servi principiile și nu invers. Principiile nu se subordonează legilor. Legile sunt creații umane care uh, doresc ca principiile la care ținem să fie respectate în cea mai mare măsură. Care sunt principiile la care ținem noi? Uniunea Europeană a reușit să garanteze libera circulație a femeilor, bărbaților, libera circulație a capitalului, libera circulație a investițiilor. Pe scurt, banii care creează bogăție au fost organizate în uh, într-un anume fel. Dar, după cum știți că după cum știți, crearea uh, de bogăție uh, bazează pe doi piloni uh, banii pe de o parte și capitalul al companiei și capitalul salarial, capitalul lucrătorilor, cum ar spune Marx. Da, uh, eu uh, am l-am analizat în propunerile sale cu atenție. Bun, acest text este o, un prim demers pentru a corecta o injustiție foarte importantă. Această injustiție a fost criticată în țările noastre, pentru că situația actuală a lucrătorilor detașați Uh, ar putea la un moment dat uh, să determine uh, și delocalizarea instituțiilor și să creeze și formule amorale, cum ar fi plata în baza unor salarii minime pentru cei detașați. Dacă Comisia nu analizează aspectul de plată egală, indiferent de unde provine lucrătorul, nu uh, se uh, va putea găsi o soluție, pentru că există rațiuni ca un lucrător care s-a calificat în Bulgaria să fie plătit în Franța mai prost decât cel care s-a calificat în Franța. Deci, acum putem să punem întrebarea legată de protecția socială și finanțarea protecției sociale. Dacă lucrătorul care eh, provine din Polonia să e bine să primească același salariu care lucre, cu un lucrător care uh, ar fi în Marea Britanie, dar să lăsăm exemplul cu Marea Britanie la o parte. Dacă ar lucra în Italia, de pildă. Bun. Eu cred că lucrătorii polonezi, bulgari, cehi se bucură de faptul că pot Uh, beneficia de un salariu mai bun în altă țară decât cel de la ei de acasă, pentru că în felul acesta pot să construiască banii mm, mai mulți câștigați ceva durabil când se vor întoarce în țara lor. Bun. Sigur că aș putea să mă asociez criticii uh, care a fost formulată de președintele nostru. Textul nu este complet, pentru că, bineînțeles, prestațiile sociale uh, uh, vor fi uh, mai mici pentru o persoană care vine din altă țară și care este detașat. Deci lucrătorul care vine din România nu va avea aceleași prestații sociale um, ca uh, lucrătorul uh, din Germania atunci când românul lucrează în Germania. Bun. Sigur, în felul acesta, sigur, noi încercăm să anulăm o distorsiune gravă, dar uh, pe de altă parte va avea și mai multe plăți. Bun. În legătură cu acest aspect, voi spune că dacă încărcătura socială în țara în ca, de unde provine lucrătorul care lucrează în străinătate uh, ar putea să constituie un avantaj competitiv, să luăm un exemplu. Un lucrător care vine din Polonia în Franța primește același salariu ca și colegul francez, dar uh, Până la urmă, impozitarea muncii sale va fi inferioare lucrătorii, eh, celui lucrătorului francez, pentru că aici plățile, contribuțiile sociale sunt uh, mai mari pentru francezi și din acest punct de vedere se creează un dezechilibru. Și există uh, situații uh, politice ciudate. Sigur, uh, delocalizarea este un fapt întâlnit în realitate. Dar uh, eu cred că nici uh, soluții uh, exagerate nu pot fi salutare. Mulțumesc. Am încheiat aici discuția pe marginea punctului numărul 7 și trecem la punctul numărul 8, Observatorul European privind încălcarea drepturilor omului de proprietate intelectuală și eh, le voi da cuvântul domnilor Cavada și domnului Țvievca, dar vă rog să aveți prezentări scurte. Dziękuję bardzo. Mieliśmy przyjemność. Domnul Țievca, mulțumesc foarte mult. Împreună cu Jean-Marie Cavada și uh, fostul nostru coleg Bernard uh, Rapcai, am participat la întâlnirea anuală a Observatorului European la Alicante și a fost un schimb de vedere între reprezentanții Uniunii Europene și organizațiile non-guvernamentale de diverse tipuri care colaborează cu agenția noastră din Alicante în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală. Președintele delegației noastre a fost Jean-Marie Cavada. Eu, pentru prima dată, am participat la o reuniune de acest tip, a fost o experiență foarte, foarte interesantă, am putut auzi diverse puncte de vedere, diverse abordări privind soluțiile care au fost găsite pentru diversele piețe existente pentru utilizarea noilor tehnologii și am urmărit și pozițiile uh, colegilor care sunt angajații agențiilor noastre. Au fost două zile de uh, uh, întâlniri intense, foarte interesante și bineînțeles că va trebui să continuăm colaborarea dintre comisia noastră și uh, comisia care lucrează la Alicante. Pentru că Mare parte din legislația care se referă la acest uh, domeniu va fi uh, elaborat de către comisia noastră și cred că Jean-Marie va putea să vă prezinte lucrurile mai detaliat. Mulțumesc! Mă uh, asociez spuselor domnului Țievca. O chestiune în legătură cu care doresc să vă atrag atenția, stimați colegi. Este o agenție care nu este deloc birocratică, folosește fondurile cu multă eficacitate și este o agenție care trebuie să-și păstreze libertatea în ce privește gestiunea și organizarea și transmit această idee colegilor de la Comisie pentru că uh, nu trebuie să complicăm uh, regulile de funcționare ale acestei agenții, uh, așa cum există câteodată tendința să se procedeze, pentru că este deja eficace și ar trebui să beneficieze de celebra subsidiaritate pe care o invocăm. Este o, o agenție care funcționează bine, lăsați-o să lucreze în liniște. Este o agenție care uh, își dedică activitatea uh, protejării uh, respectării drepturilor de proprietate intelectuală și este un domeniu intens pentru că există foarte multe uh, IMM-uri care lucrează în acest domeniu. Marile companii au bani pentru a se putea proteja, dar uh, IMM-urile dispun de mai puține fonduri din acest punct de vedere. Și pentru că trăim în Uniunea Europeană, cred că trebuie să uh, Încercăm să valorificăm informațiile eh, care provin din aceste organisme care funcționează foarte bine. Și vreau să vă spun că am făcut o propunere în legătură cu necesitatea de a explica eh, eh, modul în care uh, industria eventual recurge și la contrafaceri și este o rețea uriașă pe plan mondial. Și trebuie să ne gândim că trebuie să existe o poziție clară împotriva infracționalității internaționale. Trebuie să Uh, acționăm pentru că cât există mai multe contrafaceri, cu atât durează mai mult uh, demersul de a încerca să le contracarezi. Și uh, această chestiune a fost dezbătută într-o manieră foarte pozitivă și esența activității noastre a fost să aflăm dacă putem să încercăm să elaborăm o legislație care să fie mai dură vis-a-vis de uh, contrafacerile uh, cu care ne confruntăm și uh, sigur că uh, acest schimb de uh, experiență cu experții de acolo a fost foarte util, pentru că trebuie ca măsurile de anchetă să fie suplimentate pentru a reprima um, acest fenomen. Inclusiv forțele polițienești trebuie să poată să se implice mai bine. Deci nu trebuie să Uh, permitem ca piața bogată până la urmă să fie afectată de acest fenomen al contrafacerilor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vă propun să trecem acum la subiectul 26, schimb de vederi privind stabilirea unui instrument care să contribuie la stabilitate și pace. Și îi dau cuvântul din nou raportorului Jean-Marie Cavada. Si j'avais su, je serais venu plus tard. Da, dacă știam, aș veni mai târziu, cum se spune într-o carte pentru copii din Franța. Acest raport se referă la temeiul juridic al regulamentului pentru un instrument de contribuire la stabilitate și la pace și trebuie să facă obiectul unui vot uh, pentru că am tot dezbătut această chestiune și de-a lungul celorlalte reuniuni uh, pe care le-am avut, însă, de câte înțeleg eu, grupul socialiștilor și democraților uh, dorește să solicite amânarea votului, deși trebuia supus votului astăzi, dar solicită amânarea până când uh, Comisia AFET va lua o decizie și pot susține această cerere, pot să fiu de acord cu această cerere, dacă lucrurile să fie clare, aș uh, întreba celelalte grupuri dacă sunt de acord. Că pot uh, să iau eu hotărâre de unul singur. Precize că, dans ces conditions, j'espère que vous serez tous... în aceste condiții sper că uh, veți fi de acord să pot continua să fiu raportor uh, în această privință, în măsură în care dosarul nu va putea fi închis înaintea finalului lunii decembrie. Vă mulțumesc și dau cuvântul grupurilor politice, dacă îmi permite, domnul președinte, în ordinea pe care va hotărâ domnul președinte. Uh, Mr. Foss? Domnul Foss. Vielen Dank. Ähm, Mulțumesc foarte mult. Da, suntem dispuși să uh, continuăm pe calea cea bună, dacă în grupul politic mai există dorința de a uh, aprofunda subiectul, sunt dispuși să vă susținem. Doamna Delvo. Guteland. Uh, voi vorbi în numele Guteland, doamne Guteland, care nu este aici pentru că tocmai a născut. Și voi citi declarația sa. Da, e aceeași doamnă despre care am vorbit data trecută, deci nu mai trebuie să o felicităm, că am felicitat-o data trecută. Am aflat că, da, s-a născut uh, bebelușul, așadar uh, vreau să mulțumesc raportorului și raportorului din umbră pentru că sunt de acord să vot, uh, amânăm votul privitor la temei juridic pentru o propunere privitoare la, unui nou, la un nou instrument care contribuie la stabilitate și pace. S-au exprimat diferite puncte de vedere la juri și eu consider că trebuie să cântărim toate argumentele înainte să votăm. Pe de o parte, e clar că există nevoia ca Uniunea Europeană să-și aducă o mai mare contribuție la construirea de capacitate în susținere pentru securitate și dezvoltare în contexte fragile, ținând cont de schimbările rapide la nivel global și regional și amenințările la adresa securității. Pe de altă parte, e important ca acest nou instrument să fie uh, Uh, înființat cum se cuvine și să fie pe linie cu alte uh, evoluții durabile pentru a fi eficient ca un instrument care contribuie la o pace de durată. Dacă activitățile propuse în circunstanțe excepționale trebuie finanțate din bugetul uh, cooperării pentru dezvoltare, trebuie să fie eligibile pentru asistența oficială pentru dezvoltare uh, criterii pe care Uniunea Europeană le-a convenit uh, conform, în cadrul OCD. Deci formarea uh, de tip militar, uh, dar ca ultimă instanță poate fi eligibilă în zone unde obiectivul primar este statul de drept și drepturile omului, protecția femeilor în zone de conflict și prevenirea dezastrelor umanitare. Temel juridic propus pentru Comprare și dezvoltare, articolul 291 și 212 din tratat nu sunt valabile pentru întreaga propunere. Propunerea prevede și formarea de tip militar și echipament și îmbunătățire în infrastructură, apoi uh, alte servicii, care înseamnă că tot, tot, tot acestea însemnând că nu, list, nu există o listă închisă și secretariatul nu permite uh, echipamentele prevăzut ca uh, fiind livrat unei țări partenere și se limitează um, cheltuielile pentru ajutor umanitar, uh, pe când propunerea nu uh, cuprinde asemenea limitări. Deci propunerea este sensibilă din punct de vedere politic, grupul nostru considerând că mai bine uh, așteptăm negocierile în uh, Uh, comisiile competente, AFET, uh, SEDE și DEVE, înainte de a vota noi, cei din Comisia Juridică, ceea ce ne va permite să avem abordare mai bine coordonată și să avem compromisuri mai bine pentru ca această propunere să aibă succes. Mai adaug și eu că mi-amintesc că am dorit să uh, așteptăm Consiliul să vedem ce ne spune serviciul juridic al Consiliului. Nu știu dacă uh, avem vreo știre în acest sens. Mulțumesc. Și acum doamna Hautala. Da, să înțeleg și eu, dacă îmi permiteți, cum vom proceda. Aș avea și eu de spus câteva cuvinte. Susțin cererea socialiștilor să amânăm votul și, dacă îmi permiteți, Trebuie să spun că sunt foarte surprinsă când citesc uh, răspunsul comisiei uh, la cererea noastră noi. Am solicitat uh, comisiei să ne furnizeze un aviz din partea serviciilor, serviciilor lor juridice. S-a trimis o scrisoare Uh, către comisia noastră sau coordonatorii au primit-o ieri seară, scrisoarea era din 23 septembrie, acolo se spune că serviciul juridic al comisiei nu a scris un aviz uh, în legătură cu temeiul juridic și mă este acest lucru pentru că uh, există un asemenea document, are și un număr de înregistrare. Deci, Cred că pur și simplu Comisia nu respectă principiul cooperării loiale între instituții și cred că trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă așa ceva. Deci propunerea mea ar fi să uh, reiterăm cererea noastră ca să ne se furnizeze documentul cuprinzând avizul serviciului juridic al Comisiei, pentru că altfel e imposibilă continuarea discuției în uh, Comisia noastră. Cred că doamna Delvo are dreptate. Am, ne-am cerut și uh, avizul Consiliului, uh, mă scuzați, Serviciul Juridic al Consiliului. Acum nu discutăm uh, uh conexiunea dintre securitate și dezvoltare, ci discutăm temeiul juridic. Și oricum arată lucrurile, cred că măsurile legale și legislative trebuie uh, bazate pe cooperare. De aceea trebuie să uh, acordăm în continuare atenție acestui, acestei chestiuni. Mr. Hrizogonos. Domnul Hrizogonos, stați puțin. E ceva ciudat în formularea scrisorii care v-a fost transmisă, domnule președinte, de către domnului Romero Achena. Aș vrea să vă informez că nu există niciun uh, uh, aviz. Deci I should în loc de I would. E vreo implicație aici? Ce se întâmplă? Uh, native speaker says that should is... Uh, din ce înțeleg de la un vorbitor nativ, should este corect folosit aici. Este cineva din partea comisiei care ar dori să comenteze? Se pare că nu. Bun. Cred că putem uh, accepta propunerea doamnei Hautala să facem încă o dată, să retransmitem solicitarea noastră. Bun. Domnul Cavada dorește să... Nu, nu există nicio solicitare. Voilà, je voulais, euh, euh, euh Madame Delvoire. Doamna Delvo avea dreptate, vreau să precizez pentru toată lumea că Comisia a scris uh, ca și cum ar trebui să se înregistreze faptul că nu va exista aviz. Deci e ca și cum nu ia niciun fel de aviz, nu, Consiliul n-a răspuns în niciun fel, deci nu avem nimic din partea Consiliului. Și deci ceea ce au zis doamna, doamna Delvoi și Hautala mi se par foarte binevenit. Mulțumesc! Mulțumesc, am epuizat acest punct. Și acum continuăm cu reuniunea coordonatorilor cu ușile închise, deci toți cei care nu au dreptul să fie la această reuniune sunt rugați să iasă din sală. Mulțumesc!